la crearea unor ocazii mai bune de reconciliere, de împăcare a eh, muncii și a vieții personale. concediul de maternitate și parental, protecția uh, mamelor însărcinate și toate chestiunile legate de, de aceste lucruri reprezintă niște chestiuni cheie în politicile sociale europene și sunt deosebit de importante pentru împăcarea vieții private și a celei profesionale. De cât și, evident, pentru buna funcționare a pieței forței de muncă și pentru mai buna Uh, utilizare a potențialului de muncă al Uniunii Europene. După cum știți, scopul general al președinției noastre se referă la metodele capabile să asigure o piață a forței de muncă mai inclusivă. După părerea noastră, posibilitățile de a împăca, de a concilia uh, viața profesională și viața de familie reprezintă componente esențiale în acest sens. Trebuie să facem în așa fel încât atât mamele cât și tații să poată să combine responsabilitatea părintească pentru copiilor cu o poziție solidă pe piața forței de muncă. Cred cu tărie că impactul pozitiv al unei participări mai mari la piața forței de muncă, la creștere și la bunăstare nu poate fi subliniat îndeajuns. Acest lucru este deosebit de uh, valabil în cazul femeilor, a căror rată de ocupare este la ora actuală la se situează la un nivel cu 14 puncte procentuale sub uh, cel al bărbaților în Uniunea Europeană. La acces mai mare la sisteme care pot contribui la o mai bună uh, conciliere a vieții profesionale și a vieții familiale, precum uh, îngrijirea copiilor uh, care, pe care familia să-și o poată permite și sisteme care să funcționeze bine legate de concediile de maternitate și celelalte concedii, cât și sisteme fiscale care să încurajeze pătrunderea pe piața muncii pot încuraja uh, rata de ocupare a femeilor și uh, trebuie respectate. Uh, de asemenea, egalitatea între genuri reprezintă prioritatea președinției noastre legate de crearea unor piețe a muncii inclusive. Din acest punct de vedere, credem că directiva privind concediul maternal poate să joace un rol important contribuind la crearea unor oportunități egale pentru bărbați și femei pe piața muncii. Propunerea Comisiei de amendamente la directivă a inclus mai multe sugestii privind uh, consolidarea situației uh, lucrătoarelor însărcinate și a lucrătorilor și a celor care au născut uh, de curând. De aceea cred că este corect să spunem că uh, între uh, statele membre au, în general, o părere bună uh, și o atitudine pozitivă privind asigurarea unui cadru de reglementare eficace pentru această categorie de lucrătoare. A reieșit totuși clar din discuții că există opinii destul de diferite cu privire la mijloacele de realizare a acestui scop. Unele state membre au sugerat ca direct, că directiva curentă este suficientă. Alte state membre consideră că e nevoie de amendamente, dar nu sunt de acord din diferite puncte de vedere și în diverse feluri cu privire la sugestiile făcute de comisie. Este clar că tradițiile diferite și sistemele diferite existente în statele membre privind diversele forme de concedii parentale și Uh, măsurile de reconciliere a vieții profesionale și a vieții private au rădăcini uh, profunde atât în societatea în general cât și în viața și gândirea uh, fiecarei persoane. Este important așadar să ținem seama de aceste diferențe și să discutăm pentru a vedea cum putem combina un regim de reglementare european ambițios uh, cu o marjă de manevră suficientă pentru statele membre care să le permită să păstreze și să dezvolte sisteme naționale de protecție a lucrătorilor pentru privind diversele forme de concedii parentale și egalitate de gen. În timpul președinției cehe, Consiliul a reușit să identifice o serie de chestiuni pe care trebuie să continuăm a le discuta pentru a găsi niște poziții comune cu privire la directiva privind concediul maternal. Este însă clar că avem nevoie de contribuția Parlamentului European pentru a progresa um, în discuțiile noastre. În concluzie, așadar, președinția Uh, așteaptă cu nerăbdare uh, finalizarea primei lecturi a Parlamentului European pe marginea acestui dosar și sper că vom, sperăm că vom reuși să aflăm mai multe despre părerea Parlamentului European începând chiar de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Avem deja câteva înscrieri la cuvânt. Începem cu doamna Estela, care este prima pe lista noastră. Este raportoarea uh, comisiei noastre pentru directiva privind concediul uh, maternal. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, uh, doamnei ministru, și mulțumim pentru informațiile pe care ni le-a comunicat. Bineînțeles că noi suntem de acord cu toate îngrijorările manifestate în legătură cu nevoia de a avea o mai bună împăcare a vieții de familie cu viața profesională. Viața personală, de asemenea, trebuie reconciliată cu acestea. Eu sunt sigură că pentru a ajunge la acest echilibru, e nevoie să împarți responsabilitatea în cadrul familiei. Această reconciliere nu ține doar de femei, ci și de bărbați, deoarece ambele sexe sunt responsabile de tot ceea ce ține de o căsnicie. În ceea ce privește directiva pentru concediul de maternitate sau de paternitate, E adevărat că nu am reușit să obținem o directivă bună în mandatul anterior. De aceea trebuie să lucrăm cu președinția suedeză pentru a obține ceva mai bun. Însă, după cum știm bine cu toții, rămân în continuare multe obstacole și nu doar la Consiliu, ci și aici, în cadrul Parlamentului European la reuniunile raportorilor din umbră care au avut loc în ultimul rând, în ultimul timp, s-a văzut că există un consens larg pe marginea principalelor elemente din directivă, însă noi am dori să extindem și mai mult acest consens. E vorba aici de o materie foarte importantă și de aceea ar fi important ca principalul grup din Parlamentul European, PPE-ul, să fie de asemenea de acord cu principalele propuneri. Însă, în momentul de față, nu am reușit consensul pe care îl dorim atât de mult, însă vom lucra în continuare pentru a încerca să-l obținem. Doamnă ministru, am următoarea întrebare pentru dumneavoastră. Credeți că la Consiliu ar putea exista consens pentru a include concediul de paternitate în directivă? Pentru noi este un element uh, esențial și credem că astfel am transmite un semnal uh, întregii societăți. Ideea este ca responsabilitatea să fie pe umerii amândurora. Dacă lăsăm pe din afară uh, permisul de paternitate, bărbații practic sunt derogați de la această responsabilitate și ar fi un mesaj retrograd, incoerent uh, față de pozițiile pe care le-am adoptat noi. Și când zic noi, nu mă refer doar la Parlament, ci și la Consiliu și Comisie. Noi, instituțiile europene. Tak, fru Estrella och nästa talare är eh, Raul Romeva. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Raul Romeva acum. Vă mulțumesc foarte mult. Mă bucur că acest dosar este pe mâna președinției suedeze, deoarece este o temă crucială și e important ca dumneavoastră să fiți cei care vă ocupați de acest dosar. De asemenea, sunt uh, perfect de acord cu colega Estrela. Dumnezeu a spus că și concediul de paternitate trebuie inclus. E un element obligatoriu. Știu că există o altă directivă uh, în stadiu de proiect, știu că e complicat, însă pentru a da dovadă de coerență ar trebui să includem concediul de paternitate în această directivă. Deci sunt uh, complet de acord cu această idee și aș ruga președinția suedeză să ne sprijine. Deoarece concediul de paternitate nu trebuie doar inclus, ci trebuie apărat și prin mijloace financiare. a doua chestiune la care vreau să mă refer acum. Perioada concediului de maternitate. Știu că există o dezbatere, unele țări doresc o perioadă mai lungă, altele mai scurtă. Aici intervine însă un argument uh, fundamental și anume termenul de 24 de săptămâni pe care îl apără OMS-ul. Aș vrea să știu de ce nu se apără această poziție a termenului de 24 de săptămâni și aș vrea să știu ce argumente ar putea să vă facă să apărați această poziție. Deci de ce nu ați apărat direct această propunere privind perioada de 24 de săptămâni pentru concediul de maternitate? O a treia întrebare, foarte pe scurt, persoanele, mamele care sunt uh, autoangajate. Există în această pos- directivă posibilitatea de a include și aceste mame pentru a nu face discriminarea între mamele autoangajate și cele care sunt angajate de către un angajator exterior. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Garcia Perez. Vă mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Aș vrea să-i mulțumesc și eu, doamnei ministru, pentru faptul că a venit uh, la comisia noastră și ne-a prezentat poziția dumneaei față de o chestiune care întrunește un consens clar. Există anumite diferențe de opinie, însă în ceea ce privește obiectivul principal și anume a reconcilia, a împăca viața de familie cu cea profesională și îmbunătățirea vieții femeilor pe piața muncii, deci cu toții suntem de acord. Iar eu cred că Parlamentul va trebui să găsească o poziție comună în cadrul acestei directive. Aș vrea acum să vă împărtășesc câteva gânduri care au legătură cu ce au spus și colegii mei. Mă voi referi la permisul de paternitate. Dacă vrem ca într-adevăr să împăcăm viața de familie cu cea profesională, această reconciliere nu ține doar de femei, nu doar femeile trebuie să o facă, ci toți lucrătorii, bărbați și femei. Dacă vrem să avem o piață a muncii mai egalitară, fără discriminările actuale împotriva femeilor, există obstacole în momentul de față pentru ca acestea să intre pe piața muncii, deci dacă vrem să avansăm și să ajungem la o egalitate a condițiilor, ei bine, includerea permisului de paternitate, indiferent de ce facem cu cel de maternitate, e un pas fundamental pentru a face progrese. Permisul de maternitate diferă de la o țară la alta. Există cazuri când bărbatul poate să ia o parte din concediul de maternitate al mamei, însă concediul îi revine mamei și este folosit parțial de către tată. Dacă vrem să avansăm, trebuie să vorbim de două concedii independente și care nu sunt transferabile. Deci femeia are nevoie de concediu sau de maternitate, mai ales în primele săptămâni după ce s-a născut copilul, pentru a-și putea reconcilia viața familială și cea profesională, pentru a fi tați și mame așa cum trebuie. Noi, Uniunea Europeană, am transmite un semnal clar. Astfel am arătat că pentru noi toate aceste lucruri trebuie să devină realitate și nu sunt doar vorbe. De aceea, includerea permisului de paternitate în directivă e un element fundamental pentru a putea progresa. Vă mulțumesc! Nu a mai cerut nimeni cuvântul. Prin urmare, îi voi da cuvântul um, doamnei Svensson pentru a reacționa la ceea ce s-a spus. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum am spus astăzi mai devreme, la Consiliu încă nu a avut loc o discuție pe marginea concediului de paternitate. Acest lucru nu era inclus în revizuirea directivei. ci deși aș vrea să vă spun uh, care este mentalitatea noastră în Suedia, astăzi aici sunt în calitate de reprezentantă a tuturor statelor membre, deoarece noi avem președinția. Deocamdată nu am discutat despre concediul de paternitate, însă, bineînțeles, mă bucur să văd care sunt uh, opiniile dumneavoastră, doamnă Estrela, domnule Rueda și doamna Garcia Perez. Dumneavoastră, domnule Romeva Rueda, ați avut întrebări în legătură cu femeile autoangajate. Pentru ca aceste persoane autoangajate să nu mai fie discriminate. Trebuie însă să recunoaștem că există dificultăți fundamentale pentru foarte multe state membre iar eforturile din săptămânile următoare ne vor arăta cât de departe vom merge la deliberări. De asemenea, m-ați întrebat de ce nu apărăm termenul de 24 de săptămâni. Trebuie să recunoaștem că din partea Comisiei s-a făcut propunerea de a prelungi acest termen de la 14 la 18 săptămâni. Despre asta s-a discutat la Consiliu. Aș vrea să vă răspund că pentru noi e foarte important avizul Parlamentului European pentru a putea continua și înregistra progrese pe marginea acestui dosar. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mă întrebam dacă mai dorește cineva să intervină, să facă comentarii. Da. Varsågod. Hmm. Aveți cuvântul. Uh, mulțumesc, uh, bună dimineața. Uh, doresc și eu să-i urez bun venit doamnei ministru să i mulțumesc pentru explicațiile pe care ni le a oferit doresc să vă spun că sunt uh, raportor uh, al opiniei pe această directivă în cadrul uh, comisiei pentru muncă i afaceri sociale discuie care va avea loc mâine dimineaă ca prim schimb de opinii pe marginea acestei directive. Uh, eu uh, aș vrea să vă spun că sunt uh, o mare susținătoare a egalității de șanse, a incluziunii sociale, doresc o piaă a muncii mai inclusivă doresc în acelai timp să avem o viziune în ceea ce privete investiia în viitorul uniunii europene i mă refer aici în investiia în copii ori această reconciliere a vieii de familie cu cea profesională este o soluie politică care să contribuie la investiia în viitorul europei i de aceea i eu susin ca în această directivă să existe posibilitatea de a introduce concediul paternal. în ceea ce privete uh, extinderea concediului uh, maternal eu consider că ar trebui să, luăm, să inem cont de recomandările world health organization uh, în aa fel încât să obinem în beneficiul copilului dar i în beneficiul concilierii vieii de familie cu cea profesională un concediu de maternitate ca timp uh, eficient în acest sens. în altă ordine de, uh, de idei sau în continuare uh, pentru a susine concediul de maternitate doresc să o întreb pe doamna ministru dacă în consiliu a existat vreo discuie în ceea ce privete relaionarea paymentului cu compulsory period of maternal leave. deci dacă există o relaionare sau a fost vreo discuie în ceea ce privete plata pe timpul perioadei obligatorii a concediului de maternitate. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Plumb. Aș vrea să vă urez bun venit la comisia noastră și, bineînțeles, că opiniile unei persoane care face parte și din Comisia de Afaceri Sociale este importantă. Are cuvântul acum doamna Luling. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea, în primul rând, să-mi cer scuze de la doamna ministru, deoarece am întârziat nu am reușit uh, să știu ce vrea să spună dumnea ei. Eu sunt raportor la propunerea de directivă care se ocupă de revizirea directivei din 86 privind persoanele autoangajate independente și a soților. În septembrie am avut o primă întâlnire cu președinția suedeză, însă nu s-a întâmplat nimic. Nu văd niciun progres. Ați discutat despre asta Ați putea să ne explicați ce se întâmplă, ce intenții aveți? Pentru că raportul a fost adoptat în aprilie, eh, președinția cehă a făcut, a depus eforturi, dar eu cred oricum că lucrurile acestea cer timp și că timpul acesta e puțin prea lung, dat fiind faptul că raportul meu a fost adoptat aici aproape în unanimitate. În ce privește propunerea de rezoluție pe care o discutăm acum, referitoare la noua directivă în materie de concediu parental, eu nu cred că va fi adoptată chiar ca atare, pentru că noi suntem uh, acum în curs de a face aceleași erori pe cele, ca cele pe care le-am mai făcut, adică amestecăm lucrurile. Or ar trebui să știm când suntem legiuitori, să știm ce facem. Noi facem lege aici, nu facem pur și simplu liste de cumpărături. Și de aceea noi facem legislație și de aceea trebuie să știm bine cum stau lucrurile. Dacă ne gândim la o reformă a concediului parental, și suntem foarte mulțumiți de faptul că partenerii sociali au făcut progrese și cunoaștem situația, nu putem să cerem în același timp să, faci, să discutăm și concediul de paternitate și egalitatea de salariu și să le amestecăm pe toate. Ne facem de râs în fața Comisiei și a Consiliului cu o asemenea rezoluție și cu unele amendamente care sunt încă și mai rele. Aș vrea să spun limpede președinției suedeze că mai sunt încă în această comisie oameni care știu cum anume se fac legile. Hilda Are cuvântul acum doamna Hilda Figueiredo. Mulțumesc. Intervenția pe care tocmai a făcut-o doamna Luling se pare că nu a fost pregătită de dumnea ei împreună cu mine. Însă, într-o oarecare măsură, doamna Luling a vorbit despre câteva idei pe care vreau și eu să le exprim. Dumnea ei, bineînțeles, a avut o perspectivă complet diferită. Ideea pe care vreau să o avansez eu este următoarea. Cum putem uh, garanta o egalitate de șanse pentru bărbați și femei pe piața muncii, cum putem uh, garanta incluziunea lor socială? Cum putem garanta o maternitate și o paternitate responsabile dacă în același timp noi nu garantăm o egalitate între salarii? Cum putem obține toate acestea dacă nu vom avea garanția că atât mamele cât și tații vor împărți responsabilitatea pe care au în cadrul familiei. Atât mamele cât și tații ar trebui să aibă concediu de maternitate sau de paternitate, fără ca exercitarea acestui dreptul acestui drept să aibă un impact asupra veniturilor acelei familii. Toate acestea fac parte dintr-un întreg și lucrurile trebuie văzute ca atare. Adminteri, nu am apăra aici principii și nu le-am da acestor principii o formă concretă. Deci dacă nu am avea această viziune de ansamblu, toate aceste principii care arată atât de frumos nu ar putea fi traduse în realitate. Întrebarea mea este acum următoarea. Ce poate face președinția suedeză pentru a reduce această diferență care a apărut, um, care a încercat să fie Um, înlăturat acum 30 de ani când s-a aprobat directiva privind egalitatea de salarii. Cum ne putem asigura că în cadrul familiilor sarcinile sunt într-adevăr împărțite și că asta este o realitate atât pentru bărbați și femei. Vă mulțumesc, doamna Figueredo. Doamna Costa. Eh, ringrazio molto la eh, sottosegretaria Sonnegar per la sua eh, Mulțumesc, doamnă Sonnegar îi mulțumesc pentru faptul că este alături de noi și cred că efectiv, în calitatea noastră de parlamentare europeni, trebuie să facem față provocării uh, care reiese din situația de întârziere a Uniunii Europene. În 1994, când s-a adoptat directiva privind concediul parental, ea constituia un element important și a servit de inspirație pentru multe state membre. Acum se reiau aceste probleme pe plan economic, e problema ocupării și trebuie să aibă loc această reconciliere între viața profesională și cea de familie, deci lucrurile trebuie să progreseze în acest domeniu, lucru pe care sperăm că îl va face actuala legislatură. Cum a spus doamna Luling, știm toți că suntem legiuitori și trebuie să găsim un punct de echilibru. Și vreau să amintesc că acest echilibru este important și nu trebuie acum să uh, ne întoarcem înapoi când această directivă a stârnit asemenea dezbateri în legislatura precedentă. Astăzi eh, nutrim speranțe uh, în ce privește acest text mai ales în ce privește răspunderea împărțită. Nu putem trimite în acest sens semnale negative și trebuie să realizăm și o ameliorare a retribuției acordate femeilor. Așa cum și alți colegi au spus-o în alte grupuri, recent doamna Estrela ne-a vorbit și dânsa despre aceasta, în următ în cele trei luni care urmează după naștere, tatăl poate să beneficieze de un concediu. Asta este o noutate. Nu mai vorbim aici de caracterul obligatoriu. Iar aceasta ar trebui să funcționeze ca un element de echilibru în uh, Parlament. Cel puțin așa doresc eu. Această dispoziție însă creează mari dificultăți. Cred că ar trebui să prevedem un drept pentru tată ca în aceste trei luni să asume prezența sa în cadrul echilibrului familial și asta poate că ar permite să se ajungă la un acord. Consiliul și Comisia sperăm că vor da semnale de încurajare pentru ca dezbaterea să nu fie blocată. De asemenea, e important să ținem cont de femeile care lucrează în sectorul independent. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Mura are cuvântul. Mai avem foarte puțin timp, pentru că doamna secretar de stat trebuie să plece, deci vă rog să vă grăbiți. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc, doamnă ministru, pentru intervenția dumneavoastră. Ținem toți la uh, concilierea între viața familială și viața profesională. Știți că lucrăm în momentul de față la un text privind concediul de maternitate. Eu aș dori să intervin asupra unui punct. Trebuie să fim foarte atenți, să avem mare grijă ca, odată cu evoluția legislației care protejează femeile în cadrul maternității și la locul de muncă, noi trebuie să uh, avem grijă ca nu cumva legislația să nu fie însoțită în același timp de unele dispoziții care să permită femeilor în cadrul întreprinderii să poată continua să aibă creșe, astfel încât copiii să fie prezenți acolo. Pentru mine asta este o pârghie foarte importantă în ce privește egalitatea între bărbați și femei și concilierea între viața familială și cea profesională. Cred că în paralel trebuie să se sporească concediile de maternitate, durata lor, dar să vedem și cum anume le ajutăm să se reîntoarcă la locul de muncă. Și toate acestea nu le facem într-un cadru suav, eteric, ci în plină criză economică. Deci trebuie să fim foarte atenți ca lucrurile acestea să fie fezabile. Doamna Luling a vorbit eh, de o listă care e un fel de listă a lui Moș Crăciun. Să nu uităm că ne aflăm într-un context dificil și în acest context noi trebuie să facem ca lucrurile să progreseze. Aș dori să știu ce gândește președinția suedeză în cadrul raportului între ceea ce dorim și ceea ce putem să facem. Mulțumesc, doamna Moren. Și acum, din nou, să dau cuvântul invitatei noastre. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur foarte tare că am ocazia să ascult părerile dumneavoastră și, într-adevăr, putem constata că avem multe lucruri de discutat pentru a putea uh, progresa și a ajunge să avem acea societate în care femeile și bărbații să se bucure de oportunități egale. Eh, trebuie într-adevăr să subliniem ideea că aceste chestiuni sunt dificile. Eh, trebuie să înțelegem că în țări diferite există culturi diferite, sisteme diferite de uh, abordare și de rezolvare a acestei probleme, a concediului maternal sau paternal uh, și la metodele de conciliere a vieții profesionale și familiale. Înțeleg foarte bine că statele membre au metode diferite și trebuie să respectăm această idee, dar trebuie să subliniez că nu există o poziție a Consiliului pe acest dosar. Există un sprijin uh, general, așa cum am arătat la început, dar au existat și multe obiecții. Este important să înțelegem faptul că statele membre sunt diferite și cred că avem nevoie de timp ca să discutăm aceste eh, diferențe și să obținem o eh, directivă care să aibă un caracter minim comun. Trebuie să ne reamintim că vorbim de o directivă minimă, deci cea care stabilește nivelul minim, cel mai redus. Și asta este treaba noastră, o treabă foarte serioasă, pentru că trebuie să înțelegem felul în care diversele state membre abordează această chestiune. Există state membre care au uh, probleme și care sau au fost sugerate probleme legate de uh, persoanele în vârstă, altele au probleme legate de prelungirea concediului de maternitate, cât și a concediului obligatoriu, așa cum deja s-a menționat aici. Uh, în uh, unele state membre consideră că aceste lucruri nu ar trebui decise la nivel european sau cel puțin nu atât de detaliat. Uh, cred că astea sunt uh, cuvintele mele uh, pe care vreau să le spun în concluzie și anume să repet că este o vorbă de o directivă minimă, că trebuie să respectăm abordările diferite ale diverselor state membre și să găsim acel nivel minim comun. Comisia trebuie să vină cu sugestii în acest sens Eh, când este vorba de, partenerii, eh, de concediul parental, e vorba de partenerii sociali eh, care au această sarcină. Cred așadar că este important să asigurăm cooperarea cu partenerii sociali. Asta reprezintă, de fapt, unul dintre fundamentele esențiale ale Uniunii Europene. Și cu asta cred că o să mă opresc și o să-mi închei participarea în legătură cu această temă a concediului uh, părintesc mai ar mai avea ceva de spus în legătură cu uh, persoanele autoangajate, cu liberii uh, întreprinzători. Președinția suedeză a continuat eforturile făcute de președinția cehă în scopul obținerii unui acord în Consiliu. Eh, anume la Consiliul din noiembrie. Asta este scopul. Dar știm cu toții că există dificultăți cu care se confruntă multe state membre și, în fine, eforturile pe care le vom face în următoarele săptămâni vor fi decisive. Scopul nostru însă este să obținem un acord politic în noiembrie. Și acum vă mulțumesc tuturor că m-ați invitat și că ați avut bunăvoința să mă ascultați. Vă rog să mă scuzați, trebuie să plec acum. Mulțumesc foarte mult. Iată, am primit uh, o serie întreagă de informații importante legate de această chestiune. Uh, cred că suntem cu toții de acord cât de importantă este această uh, chestiune. Și acest lucru a reieșit din nou astăzi. Așadar, vă mulțumim, mulțumim reprezentantei președinției eh, și eh, vă asigurăm că și noi vom face toate eforturile pentru a progresa eh, pe marginea acestei teme și a acestei directive. Mulțumesc! vi enligt eh, dagordningen. Bun, și acum să continuăm cu ordinea de zi. Înainte de a trece la punctul 5, permiteți-mi să salut eh, grupul de vizitatori din eh, Suedia. Îmi face mare plăcere să mm, îi primesc aici. Este vorba de reprezentanța ai Comisiei de Uh, egalitate și uh, doresc să uh, asculte discuțiile noastre pe tema egalității de oportunități între femei și bărbați. Bine ați venit așadar. Și acum punctul 5 de pe ordinea de zi se referă la metodele pe care le putem folosi pentru a susține egalitatea între uh, sexe în uh, concilierea și echilibrarea uh, drepturilor și răspunderilor legate de viața profesională și de cea familială. Deci, în contextul discuțiilor noastre din această dimineață, trebuie să spunem că condiția discuțiilor noastre este că trebuie să ajungem, uh, după aceste discuții, să votăm rezoluția. Contextul mm, este acela că am înaintat atât Consiliului cât și Comisiei întrebări scrise cu privire la acordul uh, care privește acordul uh, paternal părintesc și care urmează să fie uh, discutat și adoptat la Consiliul din, de Ministri din noiembrie. În cadrul comisiei noastre am decis să uh, adresăm întrebări orale uh, și după aceea să înaintăm o moțiune de rezoluție, deoarece credem că este vorba de o chestiune foarte importantă. Credem că atât Comisia noastră cât și Parlamentul în întregul său susține eforturile de îmbunătățire a ocaziilor de a, a concilia viața familială și viața profesională. Aceasta reprezintă o platformă foarte importantă uh, la modul general cu privire la echilibrul dintre cele două aspecte ale vieții noastre. Vom discuta așadar uh, această rezoluție privind uh, concediul uh, parental. Încercăm să analizăm alte forme și diverse părți, să spunem, ale concediului părintesc. În cadrul, în textul proiectului de rezoluție, S-a ajuns la ideea și la acordul uh, că putem susține această idee și dorim să profităm de această ocazie ca să spunem că acest acord nu este decât un acord inițial. Mai avem de luat o serie întreagă de măsuri pentru a îmbunătăți în continuare posibilitățile existente în acest domeniu foarte important al egalității între sexe. Ceea ce dorim să subliniem în această rezoluție este că uh, acordul uh, la care s-a ajuns de către partenerii sociali este că trebuie să existe un standard minim pentru concediul parental. Și, repet, considerăm că acest lucru nu este decât un prim pas și că munca noastră în acest domeniu trebuie să continue. Includem aici uh, și aspecte ale discuției pe care le-am avut înainte legate de uh, concediul uh, tatălui paternal, știind că responsabilitatea creșterii copiilor revine ambilor părinți. S-a arătat și a reieșit foarte clar că odată ce există uh, Uh, concediu uh, paternal, acest lucru are consecințe pentru activitatea noastră cu privire la uh, egalitatea între sexe. Consecințe pe termen foarte lung munca neplătită, dacă doriți, acasă, la domiciliu, trebuie să fie împărțită într-un mod mai echitabil între femei și bărbați, dacă există posibilitatea de a avea concediu paternal. deci un mod mai echitabil. Ceea ce ar spori de asemenea posibilitatea ca femeile să aibă o viață uh, profesională, socială uh, și uh, personală mai bogată. Deci asta a fost o prezentare foarte scurtă a contextului, să spun, textului rezoluției pe care o vom vota. Pe lista vorbitorilor avem pe doamna Gomai, și o să-i dau acum cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, nu am decât un mic uh, comentariu. Eu am doi băieți, cel mare are 22 de ani și uh, a stat acasă cu tatăl său timp de 3 luni. Trebuie să vedem și care este punctul de vedere al copiilor. Pentru că am o problemă cu băiatul cel mic. Uh, ambii copii au nevoie de tatăl lor. Și din experiența mea, de mamă, vreau să vă spun că dacă dorim ca copiii să simtă că tatăl și mama sunt uh, egali, uh, asta e un bun punct de plecare pentru a elimina diferența dintre cele două uh, sexe. Deci, din experiența mea de viață, după 22 uh, de uh, experiență de mamă, vreau să vă spun că acest lucru este foarte important din perspectiva copiilor. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamnă Gurmai! Într-adevăr, iată o perspectivă foarte importantă și care trebuie subliniată. Perspectiva copilului. Mulțumesc așadar foarte mult că ați menționat acest lucru și ați adus în vedere al copiilor. Și acum, doamna Luling. Da, doamnă președintă. În expunerea introductivă, dumneavoastră ați insistat pe uh, un amestec de uh, dorințe în ceea ce privește unele lucruri care nu figurează în acest acord cu partenerii sociali, aș vrea însă să vă, punem, să vă pun în gardă, să nu încurcăm lucrurile e vorba de concediu parental, nu de concediu de paternitate. E altceva. Partenerii sociali tocmai acum negociază concediul de paternitate și Eh, când vor găsi un acord, vor veni aici. Dar nu puteți cere într-o directivă care se referă la concediul parental ca să cerem acum concediu de paternitate. Se cereți salariu egal. Păi, dar există o legislație încă din 75 pentru asta, privind egalitatea de salariu și ea trebuie aplicată în diferitele state membre. Această legislație e foarte bună, dar dacă statele membre și dacă femeile care sunt uh, incluse în această situație nu se duc la tribunal să-și ceară drepturile, degeaba vă mai zbateți și degeaba ne mai ducem la zidul plângerilor. Trebuie să facem o activitate legislativă solidă adică ceea ce partenerii sociale au făcut până acum. Dar vă rog din suflet, nu încurcați așa cum faceți dumneavoastră uh, în rezoluție, nu încurcați borcanele. Dacă adoptați această uh, rezoluție ca atare, vă faceți de râs în fața Comisiei și a Consiliului. De ce trebuie fabricate asemenea texte? Cineva care a făcut deja parte dintr-un parlament național unde se fac legi, ă, știe că legile trebuie să fie aplicabile și știe că nu așa se lucrează ca legislator. Când faceți rapoarte de inițiativă, puteți să puneți în ele ce vreți, pentru că este o listă de cumpărături. Dar Aici ne aflăm în cadrul unei legislații, suntem colegislatori și vă rog să fim rezonabili în solicitările noastre. Iar dacă rezoluția trece ca atare și cu uh, amendamente încă și mai trăznite, eu voi vota împotrivă. Mulțumesc, doamnă Luling. Mai multe persoane s-au înscris, începând cu domnul Romeba apoi vorbesc eu, apoi doamna Papadopoulos, apoi doamna Figueredo. Domnul Romeva, aveți cuvântul. Mulțumesc. Doamnă Luling, dacă am înțeles eu bine, suntem deputați europeni și nu deputați naționali. Care este treaba noastră aici? Să facem niște proiecte legislative în cadrul Uniunii Europene ce înseamnă asta. Că nu încercăm să găsim minimum, ci maximum dezirabil pentru a avea un nivel de trai cât mai bun al populației europene pe ansamblu, nu la nivel național. Eu înțeleg perspectiva diferitelor țări care ar putea ridica probleme în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației europene, însă noi, aici, la această comisie parlamentară, ar trebui să vedem contextul să vedem totul ca un întreg. După care Consiliul și statele membre vor hotărâ cum vor ada- adapta această legislație. Însă rolul nostru aici este să vedem totul dintr-o perspectivă europeană. Schimb acum și voi vorbi în spaniol. De ce spun toate acestea? Deoarece îmi dau seama că noi nu vorbim acum despre o problemă care ar putea fi împărțită în mai multe aspecte. Nu, e vorba de o problemă globală cu fațete multiple și toate acestea înseamnă că de aici vine și soluția. Nu putem vorbi despre egalitate de șanse, despre drepturile egale ale femeilor pentru a intra pe piața muncii dacă nu avem o perspectivă a obligativității din partea bărbaților. Aceștia, noi trebuie să ne asumăm răspunderile acasă. Sunt cele două fețe ale aceleiași monede. Dacă separăm toate acestea, nu vorbim despre egalitate. Acesta a fost un prim gând pe care am vrut să-l împărtășesc cu dumneavoastră. În al doilea rând acum, când vorbim despre o directivă care trebuie aplicată la nivel european, îmi dau seama că cel mai simplu e să găsești un numitor comun cât mai mic. Însă noi trebuie să dăm dovadă de ambiție și trebuie să ne gândim la obiectivele pe care le avem. Deci după aplicarea de către diferitele state membre putem avea alte măsuri care ar putea fi necesare. Iar noi, Parlamentul European, avem această răspundere să stabilim niște ambiții și asta nu de la cel mai mic uh, factor comun, ci la un nivel mai mare nu trebuie să avem legislația cea mai restrictivă, ci legislația cea mai progresistă și avansată, pentru ca noi să fim, practic, un model și pentru ceilalți. Doar așa Uniunea Europeană va putea progresa. E clar că rezultatul va fi o medie, însă media e cu totul diferită de cel mai mic numitor comun. Dacă vreți să avem cel mai mic numitor comun, o facem de la start și din, de la bun început și nu mai discutăm nimic. Însă să nu uităm că va trebui să discutăm și cu statele membre pentru a ajunge către o medie și nu către cel mai mic numitor comun, așa cum se pare că doresc unii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Romeva. Eu aș avea acum un comentariu scurt pentru a preciza oarecum lucrurile. În ceea ce privește acest acord între partenerii sociali, cu toții ne dăm seama că e vorba de un acord între diferiții parteneri sociali. Nu Parlamentul European poate influența acest acord. În schimb, prin intermediul acestei rezoluții, noi putem arăta că ne angajăm în acest domeniu, putem arăta că avem un aviz, că avem o opinie și putem arăta că munca noastră pe viitor se va face din această perspectivă a egalității între bărbați și femei. De asemenea, putem arăta că noi considerăm că e important ca atât mamele cât și tații să-și asume răspunderea uh, acasă, dar și în viața profesională. Și această rezoluție, după părerea mea, e un prim pas, e un prim document care arată mentalitatea Parlamentului față de opinia publică. Această rezoluție nu reprezintă acordul între partenerii sociali, asta e cu totul altceva. Îi voi da cuvântul acum doamnei Papadopoulou, după care doamna Figueiredo și după care doamna Pavanova. Doamna Papadopoulou, să aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu dumneavoastră ca să vă spun că acordul cadru nu prevede decât condiții minimale în ce privește concediu parental. Ar mai fi multe de adăugat. Înțeleg că e vorba de cel mai mic numitor comun, Uh, pentru a satisface unor condiții. Acum câțiva ani am fost raportor la Consiliul Europei privind concilierea viață familială, viață profesională. Am fost în Islanda, unde am fost foarte impresionată să văd că există concediu parental și pentru mamă și pentru tată și că acest concediu era plătit. În țara mea, în Cipru, legislația noastră este armonizată cu cea europeană, se prevede un concediu parental, dar din păcate puțin bărbați au profitat acest lucru. Deci o mare deosebire între țările eh, de, din nordul Europei, țările mediteranene și țările din centru. De aceea este necesară găsirea unui echilibru. Trebuie să promovăm situația cea mai bună cu putință, dar să nu uităm marile diferențe dintre țări, mai ales într-o perioadă de criză. Și consecințele crizei ne împiedică adesea ă, de a găsi o soluție ideală pentru a reconcilia viața familială și cea profesională. Oricum, totul trebuie pus pe hârtie și trebuie să ne gândim la acestea. Mă interesează, de exemplu, care va fi situația IMM-urilor, piatra unghiulară a economiilor noastre. Cum se poate acolo realiza această reconciliere? Aș dori și să evoc problemele de salariu. Cred că trebuie găsit o abordare corectă pentru ca în fiecare țară să se poată dezvolta sisteme care să ajute pe părinții care lucrează. Dacă acest concediu parental este remunerat, atunci evident și bărbații și femeile ar putea profita de el. Mulțumesc, doamnă Papadopoulos. Doamna Figueredo are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. S-a spus deja foarte multe pe marginea, s-au spus deja foarte multe pe marginea acestei teme. Să, să nu uităm că noi vorbim despre o rezoluție, nici măcar nu e vorba de o directivă. Deci noi, în momentul de față, nu facem legislație, ci adoptăm o rezoluție care va prezenta opinia Parlamentului European, opinia Comisiei noastre, în primul rând însă va fi avizul nostru pe o temă fundamentală, și anume egalitatea de șanse prin reconcilierea vieții de familie cu viața profesională. Noi credem că doar așa putem oferi o garanție pentru ca drepturile femeilor și ale mamelor să fie într-adevăr respectate. Dacă nu adoptăm acest document, e bine, comisia noastră nu își are rostul. E obligația noastră, nu e dreptul nostru de a redacta o astfel de rezoluție. Noi trebuie să fim o platformă permanentă. Noi trebuie să atragem atenția în mod constant. Acesta este scopul nostru. Noi trebuie să atragem atenția tuturor, celorlalți deputații, a guvernelor, a comisiei, nu e o directivă, nu e legislație și de aceea cred că doamna Luling greșește complet. Vă mulțumesc, doamnă Figueiredo. Doamna Papanova. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ar vrea să vă spun că sunt uimită și dezamăgită de modul în care are loc această discuție între noi. Eu m-am alăturat acestei comisii deoarece scopul nostru este să protejăm femeile și să vorbim despre egalitatea între sexe. Alegătorii noștri, toți cei din afara Parlamentului și ceilalți parlamentari se așteaptă de la noi să ocrotim femeile și să vorbim despre egalitatea între sexe. Noi nu ne ocupăm de IMM-uri, nu ne ocupăm de sindicate, de angajatori. Nu, noi suntem o comisie a femeilor. Femeile trebuie să aibă șansa de a-și avea interesele protejate. Și oricine crede că lucrurile nu stau astfel și că nu acesta este interesul lor, pot să plece într-o altă comisie. Pot să meargă la econ, la bugete și așa mai departe. Însă aici, în această comisie, noi am promis că vom ocroti drepturile femeilor. Există o problemă gravă, nu doar în țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește drepturile femeilor. Tocmai m-am întors de la o conferință din Etiopia și pot să vă spun că rezultatele au fost tragice. S-a văzut că noi, țările industrializate, suntem în urmă, deci nu vom ajuta țările în curs de dezvoltare să ajungă să îndeplinească acele obiective de dezvoltare ale mileniului. Când vorbim de concediu părintesc, vrem să existe o egalitate între bărbați și femei și sunt de acord cu ce au spus colegii și cu ce a spus doamna Figueiredo. Aceasta este o rezoluție și prin această rezoluție noi vom avea credibilitate, vom fi respectați, vom prezenta întregului Parlament această problemă a ocrotirii femeilor. De aceea cred că noi trebuie să nu uităm care sunt prioritățile noastre, nu trebuie să ne îndepărtăm de, de sarcinile noastre principale. Și, dragi colegi, noi trebuie să fim respectați în acest Parlament. Dacă noi vom continua așa și pe viitor, e bine, comisia noastră la un moment dat uh, nu va mai fi un factor important din procesul legislativ, nu va mai fi nici măcar o comisie care să-și poată da un aviz. Noi vrem să ne dăm avizul pentru fiecare act legislativ din perspectiva egalității între sexe și dacă vrem să fim într-adevăr respectați, nu trebuie să uităm niciodată acest lucru. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Pârvanova! Doamna Crața. Proedre. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mi se pare că nu ar fi momentul. Doamnă, doream să răspund la ceea ce ați spus dumneavoastră. Cred, deci, că nu e momentul să începem acum o discuție privind rolul comisiei noastre. Uh, dar aș vrea să reamintesc, poate și pentru noi noștri colegi, că suntem o instituție politică și o comisie parlamentară, nu un ONG, care se ocupă de un anume subiect. Avem uh, uh, lobby-ul femeilor care s-au consacrat acestei probleme. Avem două, trei organizații la nivel uh, european și național, iar noi suntem o instituție politică care acționează în favoarea unei societăți cu o coeziune mai mare și care să apere cât mai bine drepturile femeilor. Iată obiectivul nostru fiecare dintre noi, pentru că suntem indivizi responsabili, uh, acționează în sensul realizării acestui obiectiv. Dar, cum spuneam, noi nu suntem un ONG care să se ocupe de drepturile femeilor, ci o instituție politică, deci sunt două lucruri diferite și subliniez acest lucru, chiar dacă nu face obiectul discuției noastre de astăzi. Mulțumesc, doamnă Cața. Doamna Costare, acum cuvântul. Cred că, dat fiind tocmai că suntem o instituție politică, noi, ca comisie, trebuie să ne precizăm rolul și bazele juridice diferite care ne sprijină acțiunea. De exemplu, suntem confruntați cu trei probleme – problema acordului între partenerii sociali privind directiva asupra uh, concediului de paternitate, apoi avem o directivă de care vorbim încă din legislatura precedentă, referitoare la extinderea concediilor de maternitate, dar și de uh, luarea în considerare a concediului de paternitate și mai avem și o inițiativă politică importantă pe care vrem să o asumăm prin această inițiativă. Deci sunt trei domenii asupra cărora noi trebuie să ne pronunțăm. Vom avea un raport privind directiva, vom avea contacte cu partenerii sociali, vom auzi părerea acestora și avem și dreptul să intervenim autonom prin acțiunea noastră politică pentru a orienta un subiect larg preocupant pentru femeile europene și cât sper și pentru bărbați. Aș vrea să revin un pic asupra poziției doamnei Luling. Dânsa vrea să așteptăm acordul cu partenerii sociali pentru ca să ne exprimăm după aceea sau ca să ne punem tocmai în acord cu ei. Sigur că trebuie să ținem cont de ceea ce spun partenerii sociali. Subiectul e complex, dar iată ce s-a întâmplat în 1994. Noi însă acum ne confruntăm cu o situație diferită. Avem uh, unele măsuri care au fost luate, tratatul este nou, politica eh, privind egalitatea șanselor este fundamentată pe baze mai constituționale și avem putința și obligația de a ne exprima în mod independent pentru a orienta într-un fel această politică. De aceea trebuie să lansăm în mod simbolic un mesaj către opinia ă, publică, să arătăm unde, cum stau lucrurile, să ne adresăm și Consiliului și să ținem cont și de ceea ce negociază în momentul de față partenerii sociali și nici comisia nu trebuie să fie uitată. Deci nu e vorba de o acțiune veleitară sau o activitate a unui ONG. Comisia noastră trebuie să fie conștientă de rolul ei și să și-l asume în cadrul contextului general. Eu sunt parlamentar național, am fost și eu, mi s-a spus că e vorba de o comisie care se ocupă de toate și de nimic. Acum trebuie să reabilităm rolul comisiei noastre prin indicații foarte clare. Putem avea păreri divergente privind fondul lucrurilor, dar a spune că suntem pur și simplu veleitari mi se pare puțin grav în raport cu rolul care trebuie să fie al nostru. Mulțumesc, doamnă Costa doamna Bauer și apoi doamna Nicolai. Și vă reamintesc că am prevăzut ora de vot pentru 10. Dar înainte de vot trebuie să avem și un schimb de păreri, pentru că până în prezent nu l-am avut. Iată de ce am uh, deschis acum această discuție. Deci dau cuvântul doamnei Bauer. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am câteva comentarii. Și eu am impresia că aceste chestiuni sunt unele pe care trebuie să le discutăm mai devreme sau mai târziu. Eh, știu care sunt eh, sarcinile comisiei noastre și ce ar trebui să facem în această privință. Dar cred că nu acum este momentul cel mai potrivit să discutăm acest lucru. Dar, eh, totuși, poate este bine la un moment dat să discutăm care este misiunea noastră. Sigur că suntem un organism politic, dar nu suntem, eu știu, un birou executiv al unui partid politic. Suntem un uh, legiuitor, uh, deci un organism care legiferează și care reprezintă mai multe partide politice. În discuțiile noastre vorbim despre lege și legiferare. Sigur că există păreri diferite, că există abordări diferite ale chestiunilor pe care le discutăm. Avem uh, legi care se aplică de 30, 40, poate 50 de ani Eh, dacă analizăm, de exemplu, diferența de remunerare între femei și bărbați, ce rost are să avem o astfel de lege, nu? În esență, este vorba să încercăm să găsim niște soluții, soluții legislative pe care să le promovăm și cum să facem ca această legislație să fie Uh, eficace. Nu mm, trebuie să ne străduim să punem toate lucrurile la oaltă, drepturi, uh, plată, uh, concediu de paternitate, eu știu, într-un singur text de lege. Apoi mai avem și alte aspecte legate de protecția muncitorilor. Nu asta este sarcina noastră. Și cred că eh, dacă dorim să păstrăm respectul care eh, pe care dorim să-l avem, atunci trebuie să ne gândim uh, și să considerăm că un text legislativ trebuie să corespundă scopului pe care și-l dorește. Nu uh, dorim uh, o singură soluție pentru toate problemele. Mulțumesc. Mulțumesc și eu și acum ultimul vorbitor, doamna Nicolae, aveți cuvântul. Mulțumesc președintă am să utilizez limba mea pentru că vin dintr o țară care în urmă cu zece ani a implementat acest sistem și vă anunț că funcționează inclusiv pentru bărbați. eu nu, nu cred că trebuie să așteptăm tocmai pentru că suntem o structură politică. dacă am fi fost un ong am fi putut aștepta am fi putut negocia dar ca structură politică trebuie să avem decizie este de Uh, o certitudine pentru noi dacă ne respectăm instituția din care facem parte, Parlamentul European. Altfel putem tergiversa lucrurile la nesfârșit și le putem eventual media în workshop-uri, în conferințe și alte chestiuni de acest uh, tip. Eu nu găsesc că este uh, o recomandare ca drepturile femeii. Eu o găsesc foarte importantă din punctul de vedere al asigurării coeziunii sociale, a egalității de tratament în uh, piața muncii care sunt, în opinia mea, cheile unui demers de succes de ieșire din criză și nu o chestiune care ține de un partizanat pe uh, chestiuni de gen. De aceea cred că trebuie să trecem la vot și să susținem, și noi ca liberali susținem uh, uh, acest proiect legislativ. Doamna Luling dorește să ia cuvântul din nou. Doamnă președinte, un punct procedural. Eu cred că există multe neînțelesuri în legătură cu procedura în care ne aflăm. Avem în fața noastră o propunere de directivă a Consiliului care are ca scop să ofere un cadru juridic pentru acordul cadru revizuit privind uh, concediul parental care va fi negociat de către partenerii sociali. Deci nu este aceasta o propunere de directivă pentru concediul părintesc sau de paternitate. Putem analiza textul, însă noi trebuie să ne dăm avizul pe marginea acestei propuneri de directivă. Dacă dumneavoastră credeți că directiva nu merge prea departe, nu e prea bună, trebuie să o respingem și să cerem alta. Însă un acord cadru între partenerii sociali poate fi acceptat sau nu. Poate că sunteți de acord cu el sau nu, însă există niște proceduri în această Uniune Europeană și una din proceduri este tocmai aceasta. Comisia ne poate propune, poate propune poate propune să acorde un efect juridic unui acord cadru la care ajung partenerii sociali. Acesta este contextul, nu altul. Vreau să lămuresc lucrurile, deoarece am fost acuzată de unii și de alții dacă ați avea cu toții concediul părintesc pe care îl avem noi în Marele Ducat din Luxemburg, șase luni, cu 1500 de euro pe lună, atât pentru bărbați cât și pentru femei, e bine, cred că ați fi cu toții mulțumiți. Și noi am putut să facem acest lucru cu ajutorul directivei pe care o vom abroga și pe care vrem să o îmbunătățim acum. Însă, noi avem șase luni. Avem 1500 de euro pe lună. Nu, eu vreau să tergiversez lucrurile. Eu aș vrea să se spună clar, șase luni și 1500 de euro pe lună pentru fiecare. Da, atunci am avea un level playing field cu celelalte state membre. Deci nu vreau să fiu prost înțeleasă, dragi colegi. Eu vreau însă să vă avertizez aceste rezoluții pot să ne facă să părem ridicoli în fața Comisiei și Consiliului și de aceea noi uh, nu vom vota, deși vom vota amendamentele noastre. Vă mulțumesc, doamnă Luling. Înainte de a trece la vot, sper că ați înțeles anumite lucruri. Acest acord va fi încheiat între partenerii sociali, iar Parlamentul European nu îl poate schimba, doar Consiliul va putea influența lucrurile dacă va dori acest lucru. Deci trebuie să știm clar acest lucru înainte de a trece la vot. Vom vota, deci, o rezoluție care a fost pregătită pentru întrebarea orală deci nu are legătură cu directiva, nu are legătură cu legislația, ci este o rezoluție care vizează să ridice, vizează anumite chestiuni. Le mulțumesc acum tuturor colegilor care au participat la această dezbatere atât de aprinsă. Bineînțeles, putem să ne prezentăm punctul de vedere și sunt convinsă că toți colegii respectă dreptul fiecăruia de a avea opinie proprie. Eu respect părerile divergente și cred că e o bună bază de lucru. Trebuie să respectăm opinia fiecăruia și în același timp nu trebuie să ezităm să spunem ce credem noi în legătură cu egalitatea de șanse. Dezbaterea pe marginea acestei chestiuni se încheie aici și vom trece imediat la vot. Avem 29 de amendamente. Vă rog să folosiți cartelele electronice de vot. voi încerca să conduc lucrările pentru vot în limba engleză, deci voi spune numărul uh, amendamentelor în engleză, deoarece cred că astfel votul va fi mai ușor pentru toată lumea. Și dacă nu va funcționa, vom schimba sistemul. Toată lumea este pregătită pentru a începe votul? Se pare că da. Amendamentul numărul 1 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotrivă respins. Trebuie să verificați. Vom verifica. S-a deschis votul. Amendamentul 9. S-a închis votul. Rezultatul este următorul. 12 persoane pentru, 15 împotrivă, o abținere este respins. Amendamentul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Avem acum amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Amendamentul 23, prima parte. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Poate că ar trebui să verificăm. S-a deschis votul. Cea de-a doua parte la amendamentul 23. A închis votul. Se adoptă. 20 de voturi pentru, 9 împotrivă și o abținere.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Doamnă Garcia, aveți cuvântul. La amendamentul 3, mm, pe care l-am înaintat eu, l-am uh, înaintat pentru a înlesni un... Deci pentru a ne înțelege mai bine, aș vrea să elimin prin amendament oral partea din amendament care este între paranteze. Deci să atunci când vorbim diversitatea din ce în ce mai mare a structurilor familiare. Deci restul urmează să fie retras. Deci nu rămâne decât textul pe care l-am spus. Are cineva vreo obiecțiune la acest amendament oral pe care tocmai l-a prezentat doamna Garcia? Nu? Atunci vom vota pe marginea acestui amendament oral. Amendamentul 3 cu amendament oral. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Acum în două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Cea de-a doua parte la amendamentul 7, devine caducă. Trecem la amendamentul 8. Vom verifica însă înainte prima parte de la amendamentul 7, prin vot electronic. S-a deschis votul. Prima parte de la amendamentul 7. S-a închis votul. 17 voturi pentru, 13 împotrivă, nicio abținere. Această primă parte a amendamentului 7 se adoptă. Trecem la cea de-a doua parte a amendamentului 7 pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, Abțineri? Cred că trebuie să verificăm. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. s adoptă 19 voturi pentru, 10 împotrivă, o abținere. Avem cinci părți acum pe care trebuie să le votăm. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, a fost greu de văzut, cred că vom vota prin vot electronic. S-a deschis votul la cea de-a doua parte. Zece voturi pentru, 20 împotrivă, respins. Cea de-a treia parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E greu de văzut și de data asta vom vota cu cartelă. S-a deschis votul. Votăm cea de-a treia parte. Nouă voturi pentru, 20 împotrivă, este respinsă. Cea de-a patra parte, pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ultima parte, cea de-a cincea parte, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm prin vot electronic și de data aceasta. S-a deschis votul. Nu este votul final, este cea de-a cincea parte. A votat toată lumea. 10 pentru, 16 împotrivă, o abținere. Este respinsă cea de-a cincea parte. Votul final acum. Vot electronic. S-a deschis votul. vote is closed and we had uh, adopted Rezoluția se adoptă, 17 voturi pentru, nimeni nu a votat împotrivă, iar 13 persoane s-au abținut.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 Då återupptar vi eh, vårt utskottsmöte och vi är vid... Propun să reluăm... Propun să reluăm reuniunea noastră. Suntem la punctul 6. Avem un sfert de oră înainte ca domnul comisar Spidla să vină aici. Punctul 6 se referă la pregătirile pentru audierile comisarilor. O scurtă lămurire în legătură cu regulile care se aplică atunci când sunt uh, audiați uh, candidații pentru postul de comisar. Aș vrea să le spun tuturor colegilor că în dosarele dumneavoastră veți uh, găsi o anexă în care sunt explicate regulile. V-aș ruga, dragi colegi, să vă uitați peste aceste linii directoare care stipulează modul în care se vor organiza aceste audieri. Aceste audieri sunt uh, organizate de conferința președinților de comisii și de către conferința președinților. Acum avem uh, un calendar din partea conferinței președinților în care se spune că aceste audieri vor avea loc în săptămâna cu numărul 49. Deci de pe 30 noiembrie până pe 4 decembrie. și de asemenea timpul uh, sesiunii de la Strasburg pe 25 și 26 vor uh, fi două zile dedicate acestor audieri. După cum știm, calendarul poate fi modificat. Însă, nu vom avea decât foarte puțin timp la dispoziție după ce vom fi informați în legătură cu candidatul care a fost numit. Vom hotărâ ca aceste audieri să se organizeze așa cum urmează. Vor exista cinci întrebări comune care vor fi aceleași pentru fiecare candidat pentru postul de comisar. Aceste întrebări se vor uh, referi la participarea în cadrul cooperării europene, se vor referi la independența personală și la competențele în diferitele domenii de responsabilitate propuse. De asemenea, vor fi întrebări pe marginea relațiilor cu Parlamentul European și cu diferitele comisii de la Parlamentul European. De asemenea, se vor uh, pune întrebări generale de natură politică. Fiecare comisie parlamentară va avea posibilitatea să facă o propunere dacă se crede de cuvință. Deci vom, fiecare comisie va putea adresa 5 întrebări prioritare pentru comisarul de fond pentru acea comisie. Astăzi, la această reuniune a comisiei noastre, trebuie să discutăm și să vedem ce domenii sunt importante pentru noi, deci în ce domenii trebuie să punem noi întrebările. Nu vom lua decizia astăzi, însă o vom lua la reuniunea coordonatorilor în această după-amiază. Deci, foarte pe scurt, aș vrea să discut despre o serie de propuneri pentru întrebările care urmează să fie adresate de comisia noastră. Acesta este un text pe care membrii comisiei îl vor primi ulterior pentru ca toată lumea să înțeleagă despre ce este vorba. Pentru a avea o scurtă prezentare a acestor întrebări, deci vă voi da textul și aștept cu nerăbdare opiniile dumneavoastră. O întrebare, de exemplu, ar putea să se refere la viitoarele strategii pentru egalitate pentru perioada 2011-2015. Noile provocări. O foaie de parcurs pentru egalitate. Un subiect care a fost de actualitate între 2007-2010, mai ales din perspectiva crizei dezvoltarea durabilă, de asemenea un alt subiect, îmbătrânirea populației, integrarea și migrația. O altă întrebare s-ar putea referi la o implementare mai uh, sistematică a egalității între sexe în toată legislația comunitară. O a treia întrebare s-ar putea referi la egalitatea economică și la independență. Exact ceea ce am discutat astăzi, cum se poate împăca viața de familie cu viața profesională. Iar uh, unul din domeniile prioritare pentru noi este preîntâmpinarea violenței împotriva femeilor, oprirea traficului de persoane și modul în care s-ar putea adopta măsuri de prevenție și modul în care sprijinim persoanele care devin victimele acestui fenomen. Cum în ceea ce privește integrarea și imigrația, am putea și aici să ne legăm de perspectiva legată de egalitatea între sexe și de ideea ca minoritățile să aibă niște drepturi garantate. Acestea sunt uh, principalele idei uh, legătură cu întrebările pe care le adresăm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 cu ceea ce ați spus dumneavoastră. Am aici în fața mea un raport despre copii și obiectivele din foaia de parcurs până în 2010. Parlamentul a aprobat deja câteva rezoluții, iar în momentul de față eu aș avea o întrebare foarte concretă. În legătură cu integrarea, deoarece avem nevoie de o viziune mai clară. Trebuie să ne dăm seama dacă candidatul respectiv este într-adevăr calificat pentru acest post. Trebuie să vedem de asemenea dacă din punct de vedere al competitivității lucrurile stau în picioare din punct de vedere demografic, de asemenea, trebuie să analizăm lucrurile mai, ne, ne mai confruntăm și cu problema îmbătrânirii populației, cu faptul că structura populației e în continuă schimbare. Există țări membre în care 40 sau chiar timp populație nu mai este angajată. Deci trebuie să vedem de asemenea și problema populației romă. E o problemă care ar trebui să fie importantă pentru toți și ar trebui să știm ce gândește candidatul și în legătură cu romii. Vă mulțumesc. Doamna Bauer are cuvântul acum. Két kérdésem van doamnă președintă. Aveam două întrebări de pus. În momentul de față știm de ce sumă vom dispune? Vom avea un comisar pentru drepturile omului sau competențele acestuia vor ține de sectorul resurse sociale. Este important să precizăm lucrurile pentru că vom putea astfel să ne precizăm mai bine problemele. Și o a doua întrebare, poate s-a mai vorbit deja de asta, în ce privește diferența de tratament salarial bărbați-femei, trebuie aici puse unele întrebări. Cred că Comisia noastră va trebui să întreprindă unele demersuri. Există un raport încă de anul trecut în această problemă referitor la traficul de persoane. Aici însă nu discutăm pentru că vom avea prilejul să o mai facem și vom pune o întrebare orală sau nu. Nu este sigur acest comisar va fi competent în această problemă sau va fi un altul? Astăzi am vorbit cu reprezentantul Comisiei și se pare că la Consiliu s-au realizat progrese importante, dar încă nu se știe ce comisar se va ocupa de această problemă. De aia insist eu să se întrebe și să se pună întrebări privind egalitatea de tratament salarial, pentru că fie că e vorba de comisarul pentru afaceri sociale sau pentru drepturile omului, această competență trebuie să facă obiectul unei răspuns, unui răspuns limpede din partea candidatului. Mulțumesc, doamnă Bauer, doamna Costa, sunt de, ă, de aceeași părere cu dumneavoastră, împărtășesc și punctul de vedere al doamnei Bauer este esențial și aș vrea să mai abordez o problemă. E vorba de problema cooperării. Trebuie să insistăm ca să există, să se acorde o atenție mai mare unei probleme importante. Ce uh, intenționează să facă Comisia în ceea ce privește rolul femeilor, mai ales al celor implicate în uh, un conflict aceste femei trebuie să participe trebuie să se acorde o importanță mai mare femeilor aflate în situații conflictuale. Doamna Cornelison. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt într totul de acord cu propunerea doamnei Bauer de a întreba în legătură cu împărțirea sarcinilor și rolurilor uh, față de Comisia Europeană, deoarece acesta este un lucru esențial pentru activitatea noastră. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că uh, dacă egalitatea între genuri se pune la oaltă cu celelalte domenii de, de politică, atunci trebuie să vedem cum asigurăm legătura dintre aceste domenii prin intermediul politicilor noastre. Cred așadar că este foarte important ca chestiunile legate de, de femei să fie incluse în discuțiile legate de criza economică și financiară. Comisia ar, uh, Europeană ar trebui și ea așadar să fie implicată în acest lucru. Uh, în plus, cred că trebuie să fim cât mai concreți cu, cu putință și să stabilim niște linii directoare foarte clare pentru următorii cinci ani. Uh, de exemplu, prin intermediul rezoluției pe care tocmai am adoptat-o. Concediul de paternitate. Dacă nu putem să o avem în directiva propusă acum, atunci uh, Comisia va veni ea cu o propunere de directivă privind uh, concediul de paternitate, deoarece este foarte important să avem uh, legislație pe această temă. Un alt aspect foarte concret se leagă de întrebarea dacă noul comisar va fi dispus să declanșeze procedura de încălcare împotriva statelor membre eh, care nu vor aplica corect eh, directiva privind egalitatea de tratament. Deci este foarte important să obținem niște promisiuni foarte ferme eh, pe care după aceea să vedem dacă comisarul le va respecta. Mulțumesc uh, colegilor pentru aceste uh, puncte pe care le-ați menționat. Vom reveni la ele și vom încerca să ajungem la o concluzie în cadrul întâlnirii ședinței coordonatorilor din această după-amiază. Chestiunile menționate de doamna Bauer se referă și la procedura ca atare. Și aici aș dori să mă adresez secretariatului și să întreb care sunt regulile ca să fie perfect clar că aceste probleme pot fi rezolvate în momentul în care vom aborda aceste întrebări pe care le-a pus doamna Bauer. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Conferința președinților a decis pe baza recomandării uh, noastre uh, și anume că trebuie să existe un singur chestionar adresat uh, comisarilor. Sigur că în acest moment eh, nu știm care este alocarea portofoliilor eh, comisarilor. Nu? Eh, și probabil că nu vom ști momentul în care va trebui să decidem prioritățile. Din această cauză mm, s-a propus și s-a fost de acord cu această propunere și anume să atașăm, să anexăm acest chestionar în anexă care conțin un maxim de 5 priorități care au fost indicate de toate comisiile uh, parlamentare. Uh, comisarul, uh, comisarii vor trebui să răspundă în scris la aceste întrebări. Asta înseamnă că fiecare comisar va răspunde în scris și la acea parte a anexei care ține de răspunderile sale. În felul acesta vom reuși să adoptăm prioritățile fără să știm, care nu știm încă exact, care este alocarea portofoliilor uh, comisarilor. Mulțumim foarte mult secretariatului pentru această lămurire. Cred că toată lumea înțelege foarte clar care sunt uh, condițiile și regulile. Putem considera așadar că acest uh, punct de pe ordinea de zi a fost uh, rezolvat uh, și să trecem problema mai departe pentru a fi discutată în ședința coordonatorilor. Da, se pare că așa se întâmplă și cu asta ajungem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi și anume vizita comisarului Spidla. Uh, am înțeles că așteaptă afară și am dorit să îl, să-i urăm bine ați venit în acest moment. Așadar, är jag väldigt glad över att få hälsa. Așadar, eh, îmi face deosebită plăcere să salut eh, și să urez bine ați venit eh, comisarului Spidla la lucrările comisiei noastre. Domnul comisar Spidla răspunde de ocuparea forței de muncă, de afaceri sociale și uh, de egalitatea de uh, șanse. Suntem dornici să aflăm ce are de spus uh, comisarul în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în acest domeniu în perioada în care a fost uh, comisar, deci în acest domeniu al egalității de șanse. O chestiune foarte importantă uh, și pe care și referitor la care colegii de aici cred că doresc să știe mai multe lucruri se referă la foaia de parcurs privind egalitatea de șanse care era menită să acopere perioada 2006-2010. Aș dori așadar să știu ce are de spus comisarul pe această temă. De asemenea, dorim uh, să uh, uh, aflăm ce are de spus comisarul în ceea ce privește statutul aceste chestiuni, cât și alte chestiuni. De aceea invităm acum pe domnul comisar să ia cuvântul. Vă rog. Doamnă președintă, doamnelor vicepreședinte, doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului European. Sunt deosebit de fericit să mă aflu astăzi printre dumneavoastră. Vreau să mulțumesc mai întâi doamnei Svensson pentru invitația domniei sale de a mă exprima în fața dumneavoastră. În cursul mandatului meu, egalitatea uh, între sexe și drepturile femeilor au fost în centru preocupărilor mele. Situația economică a Uniunii Europene astăzi e foarte diferită de cea de acum cinci ani. Acum cinci ani PIB-ul avea o creștere de 2,5%, astăzi uh, creșterea este redusă din potrivă, ă, există o diminuare evaluată la 4%. Criza actuală, fără precedent de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, ă, face stricăciuni remarcabile în situația ocupării în Uniune. În luna iulie 2009, rata șomajului era de 9,5 din populația activă. Comisia prevede că acest șomaj încă va spori până la 11% la sfârșitul lui 2010. După cum știți, grupurile cele mai vulnerabile ale societății sunt în general primele lovite de criză. E greu în momentul de față să evaluezi impactul crizei asupra egalității între bărbați și femei. Dar Analiza evoluției ratei de șomaj începând cu mai 2008 arată că bărbații au fost mai loviți decât femeile de șomaj. Dar astăzi rata, cele două rate sunt identice. Aceasta se explică prin faptul că sectoarele cele mai lovite de criză, cel puțin în prima perioadă, au fost sectoarele care folosesc mai degrabă bărbați, cum ar fi ă, construcția, industria. Dar această tendință diminuează în ultimele luni, iar acum rata șomajului la bărbați și la femei crește cu aceeași viteză. De unde trei constatări. Trebuie să recunoaștem că bărbații ca și femeile sunt afectați de, de criză Trebuie de asemenea să ținem cont de impactul crizei asupra egalității între bărbați și femei și să subliniem importanța politicilor de egalitate ca o strategie pentru ieșirea din criză ce, în ceea ce mă privește, asta ar fi una din principalele concluzii pe care le-am tras de pe urma conferinței ministeriale din 15 și 16 octombrie trecut, organizat de președinția suedeză. Criza actuală subliniază necesitatea insistării pe politicile de egalitate. Într-adevăr, pe de o parte, criza nu trebuie să fie un pretext pentru a se renunța la uh, achiul din ultimele decenii. Pe de altă parte, criza ne dă posibilitatea să ne schimbăm comportamentul și să insistăm pe politica pe politicile de egalitate și pe obiectivele economice și sociale ale Uniunii. Doamnelor și domnilor, în ultimii cinci ani, Comisia, a dezvoltat acțiuni în favoarea egalității și s-a orientat pe două mari axe, axa politică pe de-o parte, cea legislativă pe de alta, ambele fiind, evident, complementare. După cum știți, egalitatea între femei și bărbați figurează în tratate încă din 1957. Egalitatea între genuri este deci o valoare fundamentală a Uniunii Europene și o condiție necesară realizării obiectivelor în materie de creștere, ocupare și coeziune socială a Uniunii Europene. Și totuși, chiar dacă acțiunea Uniunii Europene a permis progrese semnificative, eu știu că nu ne putem mulțumi cu situația actuală. Din acest motiv, am dorit să reînnoiesc angajamentul Comisiei în favoarea egalității între sexe. Foaia de parcurs pentru această egalitate pentru perioada 2006-2010, adoptată în iunie 2006, traduce acest angajament în mod concret. În cadrul implementării acestei foi de parcurs, Comisia a luat mai multe inițiative importante, din care eu voi cita trei. Prima, Comisia a propus acțiuni concrete pentru a lupta împotriva diferenței de remunerare între bărbați și femei. Această diferență care se ridică la 17% e pur și simplu inacceptabilă. Rațiunile acestor diferențe sunt multe. Mai întâi, persistența unei discriminări directe aplicată femeilor, apoi femeile continuă să sufere de unele stereotipe și rămân insuficient reprezentate în unele sectoare și în plus ele sunt victimele unei segregări pe piața muncii, adesea fiind izolate în sectoare sau uh, meserii mai puțin valorizate și mai puțin bine plătite. În acest cadru, Comisia a lansat o mare campanie de sensibilizare în martie trecut, în vederea mobilizării tuturor părților implicate, începând cu partenerii sociali, pentru a lupta împotriva diferențelor de salari. Dată fiind succesul acestei campanii, Comisia s-a hotărât să o prelungească și în 2010. Am insistat de asemenea și pe o mai bună reprezentare a femeilor în viața economică și politică. Au fost recent realizate unele progrese în cadrul Parlamentului European actual. Procentajul de femei este cel mai ridicat. E vorba de 35%. Totuși, mai trebuie făcute eforturi importante la nivel național, unde femeile reprezintă doar 24% din parlamentarii naționali, în întreprinderi, unde ele reprezintă mai puțin de 11% din membrii consiliilor de administrație, al cotate la bursă. În acest cadru, noi am instituit în iunie 2008 o rețea europeană pentru femei în ce privește luarea de decizii. În 2009 au fost numite multe persoane în posturi importante în instituțiile comunitare, inclusiv colegiul. Știu că președintele Barroso este foarte uh, atașat de această problemă. O a treia inițiativă importantă, instituirea Uh, institutului privind genul la Vilnius. Uh, știu cât sunteți de atașați uh, de acest institut și, deși demarajul a fost mai lent decât s-a prevăzut, institutul astăzi funcționează și ar putea să-și demareze foarte curând activitățile. Consiliul de administrație al institutului își va adopta primul program de lucru. Forumul de experți este pe cale de a fi constituit. De altfel, vreau să mulțumesc Parlamentului European care a numit cei doi reprezentanți ai săi în acest forum. Directoarea și staful ei, în curs de recrutare, se vor muta curând în localurile de la Vilnius. Știu că așteptările dumneavoastră față de acest institut sunt mari. Puteți conta pe comisie Uh, că îi va aduce tot sprijinul necesar. Doamnelor și domnilor, alături de dimensiunea politică, Comisia a insistat și pe uh, întărirea legislației comunitare în ce privește egalitatea între femei și bărbați. În 2006, Consiliul și Parlamentul European au adoptat directiva codificată care include într-un singur text mai multe directive privind egalitatea de tratament. Legislația europeană privind egalitatea între sexe este mai eh, comprehensibilă și mai ușor de înțeles pentru cetățeanul european. În același timp, legislația a fost ameliorată și întărită. Adoptarea în octombrie 2008 a pachetului Conciliere viață profesională, viață familială și viață particulară constituie fără îndoială una din realizările majore în domeniul egalității între genuri. După cum știți, acest pachet cuprinde trei inițiative majore. O propunere legislativă uh, pentru modificarea directivei privind uh, concediul de maternitate, o a doua propunere care își propune să modifice directiva privind egalitatea de tratament un raport privind uh, implementarea obiectivelor de la Barcelona în materie de infrastructură și îngrijirea copiilor. Trebuie să menționez în acest cadru și acordul la care au ajuns partenerii sociale europeni privind concediul parental. Comisia a prezentat o propunere de directivă în iulie 2009, uh, urmând să pună în, uh, să introducă acest acord în statele membre. Cred că putem toți să salutăm acest acord care întărește drepturile legate de concediul parental. Și acum aș dori să revin asupra celor două propuneri legislative pe care le avem în față. Cunosc și împărtășesc interesul dumneavoastră în ce privește întărirea drepturilor femeilor în materie de concediu de maternitate. Așa cum uh, ați auzit azi de dimineață, Consiliul a emis mai multe rezerve privind propunerea Comisiei. Cred că trebuie să ținem cont de ele, dar să menținem și un nivel ridicat de ambiții. Rog Parlamentul European să-și facă cunoscută poziția către Consiliu cât mai repede cu putință. La rândul său, Comisia va sprijini Consiliul și Parlamentul European în găsirea unui compromis acceptabil de către cele două instituții. Sunt de asemenea de acord cu Parlamentul European, care subliniază importanța de a permite taților să joace un rol mai important în cadrul concilierii între viața familială și cea profesională. De aceea am și rugat serviciile mele să Uh, demareze un studiu privind costurile și beneficiile unei eventuale inițiative a Comisiei în acest domeniu. Mulțumesc Parlamentului European pentru sprijinul său, pentru propunerea Comisiei privind egalitatea de salariu între femei și bărbați care exercită o activitate independentă. După cum știți, această propunere își propune să ofere uh, Uh, soților uh, care posibilitatea de a beneficia de un nivel de protecție cel puțin egal al celui care lucrează independent. Să ofere femeilor care exercită o activitate independentă posibilitatea de a beneficia, dacă doresc, de un concediu de maternitate. Discuțiile continuă la nivel tehnic și în cadrul Consiliului. Sper că miniștrii uh, vor adopta o poziție comună în cadrul Consiliului din 30 noiembrie. Pe această bază, un acord rapid cu Parlamentul European ar trebui să fie posibil. Doamnelor și domnilor deputați, cred că trebuie să fim mândri de drumul pe care l-am parcurs în ultimii cinci ani. Aceste progrese n-ar fi fost posibile fără sprijinul nedezmințit al Parlamentului European și în special al Comisiei. Îngăduiți-mi să-i mulțumesc doamnei Zaborska care a prezidat cu talent această comisie în cadrul precedentei legislaturi. Cooperarea noastră a fost exemplară. Aș dori de asemenea să vă urez, doamnă Svensson, tot succesul în noile funcții pe care le îndepliniți. Nu o să vă fie ușor, dat fiind contextul actual și provocările ce există în materie de egalitate între sexe. Oricum puteți conta pe sprijinul Comisiei de altfel, președintele a menționat în programul său politic pentru următoarea comisie importanța întăririi egalității între genuri. Acest angajament ar trebui să se traducă cu două inițiative importante, desigur, sub rezerva hotărârilor de luat de către noua comisie. Mai întâi, Comisia pregătește un nou cadru strategic privind egalitatea între femei și bărbați. Serviciile noastre uh, se ocupă tocmai acum de o analiză de impact aprofundată. Nu vreau încă să discut uh, acest nou cadru, dar cred că problemele cu care femeile se confruntau acum cinci ani sunt aceleași din nefericire, adaug. Cele șase domenii prioritare ale foii de parcurs rămân deci pentru mine pertinente. Dar criza economică actuală ne obligă să evităm uh, o întoarcere în urmă în ce privește drepturile femeilor, un regres. De altfel, apar noi uh, provocări, ca îmbătrânirea democratică, schimbările climatice sau imigrația, care ne obligă să aplicăm noi politici. Vă rog, în orice împrejurare, să contribuiți activ la pregătirea acestui nou cadru strategic. Și aș vrea să găsesc o posibilitate tehnică eficace în această privință. La începutul anului viitor, Comisia își va prezenta propunerea pentru noua strategie privind creșterea și ocuparea după 2010. Pentru mine este neîndoios faptul că dimensiunea egalității între bărbați și femei va trebui să ocupe un loc important. Iată motivul pentru care aș dori ca Comisia dumneavoastră parlamentară să fie intens asociată pregătirii acestei noi strategii. În sfârșit, 2010 va fi și anul european de luptă împotriva sărăciei și a excluderii sociale. Activitățile în curs din acest an ar trebui să sporească vizibilitatea problemei sărăciei femeilor și să permită identificarea măsurilor de luptă împotriva acestui fenomen. Doamnă președintă, doamnelor și domnilor deputați, Permiteți-mi în încheiere să mai subliniez o dată importanța de a întări cooperarea între Comisie și Parlamentul European. Avem nevoie de un parteneriat puternic și de un dialog deschis ca să putem să fac, realizăm un progres sporit în ce privește egalitatea între genuri. Vă mulțumesc pentru atenție. Tack Spidla. Jag vill eh, dels tacka... Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Spidla. Aș dori eh, să vă mulțumesc pe de o parte pentru informațiile pe care le-am eh, primit de la dumneavoastră în legătură cu activitățile desfășurate de comisie în ultimii cinci ani. Pe de altă parte, aș dori ca, în numele comisiei noastre, să vă mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în acești ani și sunt convinsă că am interpretat corect intențiile colegilor noștri atunci când am spus că ne dorim să știm exact cât este de importantă această colaborare între Comisie și Parlament și ne bucurăm să constatăm că ea este bună, deoarece numai în acest fel putem progresa uh, în acest domeniu foarte important. După ce am uh, auzit toate aceste lucruri, înțelegem, iată, că s-au făcut foarte multe lucruri în ultimii cinci ani. Și înțelegem de asemenea că mai avem încă multe de făcut și vom continua să lucrăm împreună pentru a uh, întări și consolida drepturile femeilor uh, și egalitatea între sexe. Puteți uh, conta pe colaborarea uh, cu noi. Uh, suntem deschiși întru totul dialogului pe o serie întreagă de teme. Avem deja o listă de colegi care s-au înscris la cuvânt și începem cu doamna Gomai, apoi doamna Bauer, doamna Thompson, doamna Crața, doamna Iaroca, dar vom începe cu doamna Gomai, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Uh, eu uh, cred cu tărie că domnul uh, comisar a făcut o treabă foarte bună în legătură cu acest dosar al legalității între sexe. Eh, sigur că nu din întâmplare eh, domnul eh, Barroso a dorit ca această chestiune să se afle pe un loc important în programul Comisiei. Mi se pare mie, așadar, că mm, această tendință există și anume faptul că uh, Uh, numărul femeilor, aș putea să spun, uh, și reprezentarea lor în anumite forumuri și instanțe uh, scade în loc să crească. Comisia ar trebui să reușească să ajungă la o paritate între comisarii femei și bărbați. Sper așadar că vom avea un număr suficient de comisari femei uh, pentru a se înțelege că uh, femeile le reprezintă peste 50% nu numai în societate, dar și în organismele reprezentative și de conducere. Uh, timpul uh, trece, iată, suntem uh, aproape în 2010 și cred așadar că e foarte important să avem o strategie pentru perioada următoare. Sper că următorul comisar va avea același portofoliu ca și domnul Spitla și trebuie să fie vicepreședinte al Comisiei în același timp, deoarece trebuie să ne asigurăm că aceste chestiuni se bucură de o atenție foarte mare. Aș dori să știu așadar care sunt uh, recomandările uh, dumneavoastră adresate următorului comisar care se va ocupa de acest uh, portofoliu. Mulțumesc lui Dumnezeu că domnul președinte al Cehiei, Vaclav Klaus, a semnat, ratificat ieri tratatul de la Lisabona. dar uh, uh, ne-am asigurat că lucrurile, iată, au mers uh, bine până la urmă și declarațiile președintelui Vaclav Klaus nu cred că vor afecta foarte mare. O să vedem ce se va întâmpla, dar Având în vedere derogarea de care se bucură Regatul Unit uh, și Cehia legată de aplicarea de Carta Drepturilor Omului, o să vedem ce se va întâmpla în continuare. În legătură cu criza. Iată că a, criza ne-a lovit deja de un uh, an, a afectat uh, și femeile și bărbații. Avem slujbe cu normă parțială și mai departe. Da, ați menționat 1957 și tratatul de la Roma, apoi uh, am avut uh, uh, agenda pentru egalitatea între sexe în 2007 și știm care au fost eforturile pe care le-a făcut Comisia și Parlamentul. Ne amintim că diferența de plată era atunci era mare și am uh, uh, constatat că această diferență a, a scăzut, deci a scăzut de la 15% cât era atunci. Ne bucurăm foarte mult că ați făcut aceste declarații și uh, dar ne amintim că dacă lucrurile merg în același ritm, vor avea nevoie de încă 70 de ani pentru a crea o deplină egalitate de remunerare între femei și bărbați. În legătură cu campania de anul viitor, ați spus uh, că este, vom avea o, o campanie de, de luptă împotriva sărăciei uh, femeilor, lucru care, evident, are o legătură foarte strânsă cu temele noastre. Cât privește uh, concilierea vieții profesionale și a vieții de familie, constatăm deja că lucrurile funcționează mai bine. Sigur că trebuie să ținem seama de provocările demografice care există. Eh, trebuie însă să punem la punct strategii noi pentru noile tipuri de familii. Întrebare. Aveți informații din partea președintelui Barroso eh, în legătură cu împărțirea eh, portofoliilor alocate femeilor comisar pe aceste teme foarte fierbinți, pentru că cred într-adevăr că trebuie să continuăm uh, pe această uh, cale și să continuăm să continuați eforturile pe care Comisia le-a făcut. A făcut uh, niște lucruri foarte bune. Sunteți un tată care a stat acasă cu copiii lui Uh, și mă bucur foarte mult și mă foarte mult ca și uh, uh, ceilalți bărbați să aibă această șansă, lucru care este foarte important și din perspectiva copiilor. Vă mulțumesc așadar încă o dată pentru activitatea pe care ați desfășurat-o dumneavoastră și echipa dumneavoastră. Mulțumesc, uh, doamnei Gurmai, și acum dăm cuvântul doamnei Bauer. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mă alătur și eu uh, doamnei uh, Gomai pentru a-mi exprima mulțumirea că ați venit aici arătând încă o dată cât este de important să facem un bilanț al reușitelor și nereușitelor eh, noastre din această eh, perioadă, pentru că mai avem o serie întreagă de probleme care nu sunt rezolvate. Ați spus și dumneavoastră că prioritățile pentru viitoarea strategie rămân aceleași. Nu că nu am putea găsi și alte probleme, ci pentru că acele probleme eh, nu au fost rezolvate sau suficient de bine rezolvate. Deci avem o gamă uh, importantă de probleme și din această cauză aș dori să vă pun două întrebări. Sigur că avem uh, această problemă a concediului de maternitate, o temă foarte presantă și știm cu toții că este uh, una care divizează uh, Parlamentul. Nu că nu uh, înțelegem cu toții motivele pentru care trebuie să avem concediu de paternitate, dar ne întrebăm dacă acest lucru trebuie să intre la categoria sănătate și securitate. Deci dacă este într-adevăr o problemă legată de sănătatea și securitatea la locul de muncă. Și în acest context, îmi amintesc că în dosarul dumneavoastră, la sfârșitul anului, ați avut o propunere privitoare la concediul de paternitate și mărturisesc cinstit că această soluție de a avea o reglementare specială privind concediul de paternitate mi se pare una mai uh, bună și mai clară decât să amestecăm lucrurile și să includem concediul de paternitate la uh, capitolul uh, sănătate și securitate la locul de muncă privind femeile. Deci asta era prima mea întrebare. Uh, care sunt planurile dumneavoastră? Ce intenționați să faceți? Uh, sau așteptați un semnal, o reacție din partea Parlamentului? Deci cum intenționați să procedați în continuare? Și acum, în legătură cu cele spuse de dumneavoastră și de doamna Gurmai, uh, avem o serie întreagă de reglementări în acest domeniu. Credeți că Eh, dacă Comisia nu analizează, nu se ocupă mai mult, mai în profunzime eh, de eh, buna aplicare în practică, de buna implementare a acestor texte de lege, vom reuși să facem progrese mai bine sau trebuie să ne punem problema unei perspective de zeci și zeci de ani pentru a rezolva problema diferenței de remunerare între sexe. Vreau să spun că, în general, instanțele judecătorești uh, sunt foarte lente uh, și reglementările și legislația privind discriminarea sau combaterea discriminării au stabilit niște uh, principii privitoare la tratamentul egal. Dacă nu vom reanaliza aceste texte de lege și aceste măsuri legislative și dacă nu vom consolida organele și organismele care se ocupă de această egalitate, atunci uh, categoric ne vom uh, confrunta cu o perspectivă foarte, foarte îndelungată uh, și cu aceleași probleme. Deci, dacă ar fi să rezum, întrebarea mea este următoarea în strategia dumneavoastră uh, vă gândiți să reveniți la uh, problema uh, aplicării în practică a acestor texte de lege. Deci ne puteți da niște informații cu privire la felul în care lucrurile au evoluat, care, în ce portofoliu va intra această chestiune. Vom avea un comisar pentru drepturile omului și egalitatea de șanse sau voți, se va păstra alocarea actuală a competențelor? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Bauer. Și acum, doamna Thompson, vă rog. Mulțumesc. Aș vrea și eu să vă mulțumesc pentru informațiile detaliate în legătură cu ceea ce se întâmplă pe piața muncii, pentru tot ce ne-ați spus despre criză din perspectiva egalității între sexe. Aveți dreptate, la început bărbații au fost mai afectați, deoarece sectorul construcțiilor și a transporturilor și al transporturilor au fost mai afectate, însă vedem că acum șomajul afectează în mod egal bărbații și femeile. Însă ce se va întâmpla pe viitor? Din câte văd eu, veniturile din impozite vor scădea, iar sectorul public va începe să concedieze funcționarii. Cei care furnizează servicii publice, iar majoritatea funcționarilor publici sunt femei. Deci pe viitor vom vedea că vom avea mai multe femei în șomaj decât bărbați. Prin urmare, toate guvernele, Parlamentul European, Comisia, cu toții dorim ca ocuparea forței de muncă să se reia. Eu ieri am participat la o organizație în Danemarca privind uh, eficiența energetică. Și atunci s-a propus, s-a promis că vor crea 2 milioane de noi locuri de muncă, că se vor face investiții pentru aceasta. Însă, în momentul de față, 80% dintre angajații din sectorul energiei sunt bărbați. Cum ne vom asigura noi că toți banii investiți de către aceste instituții vor duce la crearea de locuri de muncă atât pentru bărbați cât și pentru femei. Eu mi-am dat seama la această conferință la care am participat că mulți nu erau nici măcar conștienți de faptul că femeile sunt defavorizate în acest sector. Avem o criză, vor trebui făcute investiții, aș vrea să știu cum rămâne cu perspectiva egalității între sexe. Acum, în ceea ce privește Institutul pentru Egalitatea între Sexe, în fiecare zi primesc câte un telefon. Mi se pune următoarea întrebare. Când vom avea în Danemarca un astfel de institut? Deoarece acesta încă nu există. În martie 2007 urma să se deschidă acest institut și între timp nu s-a întâmplat nimic. De aceea există îngrijorări și se pun foarte multe întrebări. În al treilea rând, unul dintre cei patru lideri lidera ai comisiei va trebui să fie o femeie. Unul din patru. În Irlanda, majoritatea celor care s-au opus tratatului de la Lisabona erau femei, deoarece se simțeau îndepărtate de această Uniune Europeană care pare să fie controlată de bărbați îmbrăcați în costume negre și cu cravată. Ideea este ca și la conducerea Uniunii Europene să existe femei. Vă mulțumesc, doamnă Thompson. Are cuvântul acum doamna Iaroca. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă voi exprima în engleză, poate e mai simplu. Ar vrea să vă felicit pentru realizările dumneavoastră și să vă spun, să vă mulțumesc pentru faptul că în ultimii cinci ani ați uh, înțeles cât de importantă este problema romilor. Direcția dumneavoastră generală s-a ocupat de această chestiune și mă bucur că din partea Comisiei existat sprijin către Parlament pentru a înțelege cât de importantă din punct de vedere economic uh, este incluziunea romilor la nivel comunitar. Așa cum a spus și dumneavoastră de foarte multe ori. Eu aș avea acum următoarele întrebări. Ați menționat o foaie de parcurs cu șase puncte. Ne-am bucurat să știm că există această foaie de parcurs, însă am fost dezamăgiți, deoarece în cealaltă rezoluție privind populația romă nu era prea mult feedback. Însă la comisie și la Consiliu ne-am dat seama că lucrurile avansează. Ceea ce privește viitorul, din perspectiva Comisiei din 2010 și a noilor măsuri pentru ocupare și creștere. Aș vrea să știu în ce măsură incluziunea celor mai săraci și mobilizarea acestora va fi o soluție sau nu. Aș vrea să știu ce intenționează să facă Comisia în această privință și, de asemenea, aș vrea să știu dacă, în momentul de față, Comisia are deja o anumită experiență în ceea ce privește comunitatea romă la nivel european. Există o platformă, dar aș vrea să știu dacă s-ar putea dezvolta un instrument juridic obligatoriu la nivel comunitar. Deoarece credem că e foarte important să se dezvolte așa ceva. Aș vrea să știu de asemenea ce credeți um, această problemă a egalității, de ce portofoliu credeți că va ține? Iar dumneavoastră, în lumina celor cinci ani de experiență, cred că veți putea convinge Comisia că e important să existe o alocare clară a responsabilităților în funcție de diferitele portofolii. Vă mulțumesc, doamnă Iaroca. Are cuvântul acum doamna Nielsen. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru bilanțul pe care l-ați făcut. Mulțumesc, domnule comisar. Ați vorbit de criza care ne lovește de mai bine de un an. Grupul nostru regretă acest lucru și regretă că n-ați luat mai în amonte o hotărâre privind inegalitatea de salarii între bărbați și femei, întrucât directiva datează din 1995. Regretăm așadar că această problemă nu a fost realizată și ar trebui să facem urgent deoarece, așa cum s-a arătat, situația nu face decât să se agraveze și inegalitatea de remunerare între femei și bărbați în Europa crește. De aceea, regretăm uh, să constatăm că, iată, am uh, așteptat până la urmă și am riscat această adâncire a crizei. În al doilea rând, domnule comisar, ne-ați promis o directivă privind uh, concilierea între viața profesională și viața personală. Uh, am dorit așadar să știm de ce nu s-a rezolvat această problemă, deoarece problema echilibrului între viața profesională și cea familială este foarte importantă Aici intră lucru cu, normă, cu fracțiunea de normă, uh, posibilitatea privind uh, concediu parental de maternitate și de paternitate și așa mai departe. Toate acestea sunt chestiuni care ne privește, care au consecințe importante asupra vieții femeilor. Am dorit așadar să știm care este părerea dumneavoastră. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc foarte mult. Și acum doamna Papadopoulou. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea și eu să-l felicit pe domnul Spidla pentru munca excelentă pe care a făcut-o în domeniul legalității de șanse. Aș vrea să pun această întrebare și în numele doamnei Crața, care își cere scuze deoarece a trebuit să părăsească sala. Dumneavoastră ați avut o carieră politică foarte bogată, ați dat dovadă de multă sensibilitate în ceea ce privește egalitatea de șanse. Ați avut acest mandat la comisie și de-a lungul timpului dumneavoastră ați promovat rolul femeilor în societate. Aș vrea să vă întreb ce credeți despre inegalitățile din domeniul economic, din domeniul privat, toate aceste inegalități care persistă în ciuda discursurilor politice, în ciuda legislației adoptate, lucrurile avansează însă foarte încet. Aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră în legătură cu încetineala cu care avansează lucrurile. Aceasta era întrebarea doamnei Crața, care are legătură și cu întrebarea pe care vreau să vă pun eu. Eu constat că s-au înregistrat progrese în ceea ce privește egalitatea între sexe în multe țări europene. Însă există multe probleme legate de deficitul demografic. Există o diferență de salarizare, inegalitățile de pe piața muncii. De asemenea, inegalități mai generale între bărbați și femei. Iar acum, criza politică lovește femeile. Acestea sunt afectate de sărăcie, de șomaj, de asemenea locurile de muncă s-au redus, iar pe termen mai lung, femeile vor fi cele mai afectate. Aș vrea să știu ce măsuri drastice ar putea lua, ar putea adopta guvernele europene pentru a ajunge la niște rezultate concrete. Eu cred că bugetizarea din perspectiva egalității de sex e o măsură eficientă, de exemplu. Deci în momentul în care iau decizii bugetare statele membre, ar trebui să aloce anumite credite pentru a promova egalitatea între sexe. E o inițiativă pe care a avut-o în primul rând Germania, o inițiativă, după părerea mea, eficientă, care ne va permite să ajungem la rezultate concrete, deci acest gender budgeting. Cealaltă întrebare pe care o am se referă la prioritățile domnului Barroso pentru Comisia Europeană. Nu credeți că ar fi util să ne întoarcem la un sistem de cote pentru a obliga fiecare guvern să prezinte candidații de ambele sexe? Și pentru ca astfel în colegiul de comisari să fie un anumit număr de femei pentru a obține această egalitate la care nu ajungem prin măsuri doar politice. Avem nevoie de o măsură drastică iar această decizie de a avea cote la Colegiul Comisarilor cred că ar putea aduce la rezultate tangibile. Vă mulțumesc, doamnă Papadopulo. Am ascultat mai multe întrebări și sper ca domnul comisar Spidla să poată răspunde la toate aceste întrebări. Aveți cuvântul, domnule comisar. Je vais, je vais Uh, apre, apre... Am să vă răspund uh, la aceste întrebări, oarecum în ordinea în care le-am ascultat. Mai întâi, cum stau lucrurile cu portofoliile actuale? Uh, problema rămâne deschisă. Ieri, președintele Václav Klaus eh, al Republicii Cehe a semnat tratatul, așa că acum știm care este baza juridică. Și acum, desigur, trebuie făcut un pachet integral ca lucrurile să fie limpezi. Am început să lucrăm acum la repartiția portofoliilor, dar pentru mine până în prezent informațiile nu sunt suficient de limpezi ca să pot să mă pronunț. Oricum, președintele comisiei încearcă uh, să obțină un număr de femei cât mai ridicat cu putință. Este adevărat că statele membre nu trimit prea multe femei. Uh, lucrurile cel puțin așa stau până în momentul de față. Uh, desigur, problema rămâne deschisă și cred că am putea dezvolta unele idei, am putea să le scoatem din cadrul uh, intervenției președintelui în momentul alegerii sale și desigur vor exista câteva portofolii, cum ar fi drepturile omului, de care sunt sigur, dar restul problemele rămân încă în suspensie. Aș vrea să spun lucrurile care mi se par cele mai concrete și mai importante pentru viitor, pentru viitorul acestei politici, ne aflăm, cred, într-o fază destul de delicată, Uh, cea a formulării documentelor strategice, cum ar fi cele de la Lisabona. Și când în intervenția mea sper că am fost limpede, am insistat pe dorința mea de a lucra în strânsă colaborare cu dumneavoastră pentru pregătirea acestor documente, căci eu oricum voi fi comisar până în luna ianuarie. Deci, Um, marea, cea mai mare parte a activității, cea mai importantă, va avea loc la sfârșitul lui noiembrie și sunt gata să discut cu dumneavoastră căci e foarte limpede faptul că trebuie întărită ideea egalității de sexe în toate documentele strategice, iar această idee este o idee activă în vederea ieșirii din criză. Doamna Bauer, problema concediilor de maternitate și a concediilor parentale. Știți că sunt efectiv în favoarea concediilor parentale. Și asta din multe motive care provin și din experiența mea personală. Dar, cum vedeți, ne aflăm într-o situație destul de delicată și de complexă Problema care se pune. Oare baza juridică ne dă posibilitatea să adăugăm, să introducem în această directivă și problema concediului de paternitate? Da, e adevărat. După părerea mea, însă, lucrurile se complică nu sunt împotrivă, dar nu cred că vom avea acum capacitatea de a realiza progrese în această privință. Și problema rămâne deschisă. Dorim un progres real, căci dacă reușim să facem această directivă, nu înseamnă că următoarea n-ar putea să îi se adauge. Am făcut uh, discuții și consultări cu partenerii sociali și i-am rugat să ia poziție în ceea ce privește concediul de paternitate. Partenerii sociali nu au luat poziție, deci poziția, uh, comisia este în momentul de față descoperită. Lucrurile continuă să figureze în strategia mea, dar în momentul de față avem posibilitatea de a progresa, căci condițiile de formă au fost uh, îndeplinite. Problema implementării drepturilor uh, constituie o discuție destul de importantă. Încercăm să folosim toate procedurile necesare pentru întărirea acestor drepturi, pentru că una din caracteristicile acestor drepturi este că le putem solicita. Nu este o declarație care poate fi impusă. Este o problemă asupra căreia ne-am aplicat foarte mult. În legătură cu directiva nediscriminării, noi am lansat vreo 17 proceduri de infracțiuni și tocmai în vederea întăririi eficacității acestei directive. Problema uh, egalității figurează printre aceste proceduri. Uneori, structura este deficitară în unele țări. Iată de ce uh, folosim toate mijloacele care ne stau la dispoziție. Un fapt mai puțin dur, dar interesant, este că am realizat o rețea pentru a realiza o mai bună platformă pentru schimbul de opinii uh, și dezvoltarea unor metode care pot fi mai utile și mai eficace decât cele în momentul de față. Deci e vorba de niște organisme de egalitate. Uh, trebuie să subliniez că directiva de nediscriminare trebuie realizată prin aceste organisme care să ne permită întărirea ideii de egalitate și de nediscriminare deci trebuie să folosim toate mijloacele europene existente pentru a întări pozițiile acestor organisme în toate țările. Aceasta este strategia noastră. Altă întrebare. Doamna Thompson, care se referă la șomaj, Noi am lansat ideea că egalitatea de șanse este un instrument permițând ieșirea din criză. Trebuie bine folosite toate capacitățile umane, deci toți membrii societății. În toate operațiunile noastre, în toate schimbările pe care le efectuăm, trebuie să ținem cont de această problemă a nediscriminării de sex am uh, marcat într-un mod foarte limpede dar uh, constat că tranziția către o economie uh, care să facă economie de carbon trebuie să ducă la încetarea separării între activitatea femeilor și cea a bărbaților. Lucrul acesta trebuie uh, subliniat în toate strategiile pe care le adoptăm. În general, fiecare schimbare profundă are pretutindeni la bază elemente privind egalitatea între sexe, pentru că aceasta ar putea duce fie la ameliorare, fie la agravarea situației, după cum este tratată. Trebuie să folosim tot dinamismul de care suntem capabili pentru a ameliora situația. În raport cu întrebarea referitoare la diferențele salariale, știți că este o idee pe care Comisia a întărit-o în cadrul acestei legislaturi din mai multe motive. Primul motiv, pe această cale s-ar putea arăta că situația nu este încă bună și în această societate care se sprijină atât de mult pe calcule, am putea arăta pe această cale amploarea discriminării. Iată de ce am uh, făcut acest lucru. Pe de altă parte, dacă nu ne ocupăm de această diferență, uh, trebuie să o facem pentru a ameliora în mod profund situația femeilor. Ați semnalat și unele reticențe privind o nouă directivă. Noi am făcut studii în legătură cu acest lucru și am examinat cadrul legislativ uh, al Uniunii, iar rezultatele nu sunt încă suficient de convingătoare pentru ca noi să știm cum anume să ameliorăm legislația. De asemenea, discuția cu partenerii sociali a dus pentru moment la rezultate slabe. Deci trebuie să insistăm și în această privință și nu voi exclude posibilitatea uh, unei ameliorări și a cadrului juridic. Doamna Iaroca a vorbit despre problema minorității rome. Aș vrea să spun, nu știu dacă estimarea mea este corectă, dar cred că în cadrul acestei legislaturi noi am uh, lucrat în colaborare cu Parlamentul și în momentul de față se vede că această problemă este o problemă europeană încercăm să dezvoltăm mijloacele cele mai eficace, mai eficace decât politicile de până acum. Nu știu care va fi dezvoltarea ulterioară, pentru că această problemă este o problemă sensibilă, cu multe contradicții și care ar cere un fel de echilibristică. Obiectivul meu personal este uh, să ne folosim de președinția următoare, și anume maghiară și spaniolă, pentru a găsi o soluție. Pentru că până în prezent s-au, uh, s-a acumulat suficientă experiență, iar aceste președinții, din multe uh, motive, Uh, sunt preocupate de această problemă, astfel încât lucrurile ar putea să evolueze într-un sens concret. Întrebarea referitoare la drepturile omului. Cred că nu este o idee bună să Uh, in, să plafonăm această problemă numai la problema drepturilor omului. Ea este mai amplă. Presupune un studiu al situației sociale, al pregătirii, așa încât eu cred că trebuie să ne gândim că vor fi necesari mai mulți comisari care să se ocupe de această problemă. Dar nu e bine să lăsăm uh, ca această problemă să constituie preocuparea numai a unora dintre ei. Doamna Papadopoulos și doamna Crața au pus o problemă care mi s-a părut foarte profundă. E vorba de mai întâi de o tradiție, desigur, anacronică, care funcționează încă, e o neînțelegere a faptului că lucrurile s-au schimbat, este o viziune tradițională asupra problemei și ar fi greu să atacăm unele tradiții, deși acestea au devenit anacronice. Și cred că domeniul unde am putea fi cel mai eficace ar fi următorul. 1. Pregătirea. Să evităm închiderea femeilor, uh, reducerea lor numai la anumite direcții formative. Apoi, al doilea sub punct de vedere, Barcelona, dezvoltarea structurilor ce pot fi de ajutor. Și în al treilea rând e problema puterii. Nu putem uh, să delegăm puterea numai femeilor, dar măcar jumătate din putere. Această idee a procentajelor pentru comisie mi se pare utilizabilă. În cadrul actual, utilizabilă ca un concept, ca o bază pentru discuții, dar eu cred că ar trebui schimbat tratatul. Conform dictonului francez, a murit regele, trăiască regele, avem tratatul, dar îl putem ameliora. Problema reconcilierii. În cadrul reconcilierii, noi ne-am făcut toată datoria și ne-am ținut toate promisiunile căci nu era să, ideea să creăm o directivă privind reconcilierea. Pe plan juridic lucrul nu era posibil, dar am pregătit un pachet și dumneavoastră ați menționat unele părți. Dacă reușim, vom putea spune, iată în sfârșit am realizat un progres, chiar dacă nu e hotărător. Problema adopțiilor. N-am înțeles prea bine. Poate e numai o problemă lingvistică. Vă, gândit, vă gândiți la adoptarea unor copii care n-au familie de către alte familii? Sau ați folosit uh, cuvântul adopție ca ceva adoptat, acceptat, ca adoptare? Cred, nu știam dacă l-ați folosit în acest sens, deci adoptare sau adopție. Poate însă că mă înșel. Căci în ce privește adopțiile, în cadrul european posibilitățile sunt destul de reduse. Nu se poate face mare lucru, dar dreptul copiilor este altceva și de el se va ocupa colegul meu Jacques Barrot, iar comisia lucrează mult în această privință. cel mai greu în cadrul comisiilor la care am participat a fost această problemă cea mai sensibilă, drepturile copilului. Standing. Notăm că a fost o neînțelegere. Nu am vorbit de adopție. Întrebarea mea, cea de-a doua întrebare a mea, se referea la la adoptarea acestei gender budgeting ca, o, ca filozofie a efortului nostru pentru a face ca lucrurile să progreseze pentru a susține egalitatea între sexe și am sugerat să se adopte o astfel de filozofie, o astfel de gândire pentru a moderniza uh, politicile în Uniunea Europeană astfel încât să avem niște metode uh, eficace și niște, care să ne permită să folosim niște fonduri pentru a susține această, această idee. Uh, deci a fost o neînțelegere, poate datorată interpretării. Mulțumesc pentru această lămurire, deoarece nu înțelesesem uh, prea bine. Deci, în legătură cu gender budgeting, Știți că doamna Grivoschi a vorbit uh, cu dumneavoastră și comisia este oarecum angajată în această direcție. După părerea mea, aceasta ar putea să devină o chestiune strategică, în special pentru următoarea perspectivă financiară. Deci, în acest context vom putea discuta eventual în profunzime pentru a obține o modificare în viitorul apropiat, căci 2013 e ca mâine. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule comisar. Vă mulțumesc că ați venit astăzi aici uh, la discuțiile comisiei noastre și vă mulțumesc și pentru informațiile pe care ni le-ați transmis, pentru răspunsurile foarte clare pe care le-ați dat întrebărilor adresate de colegii noștri. Așadar, vă mulțumesc foarte mult în numele comisiei noastre permanente și Vă dorim uh, succes în continuare în activitatea dumneavoastră. Uh, noi, deputații, sperăm că vom putea să continuăm să colaborăm foarte bine cu Comisia și în viitor. Mulțumesc foarte mult încă o dată! Acum uh, vom uh, suspenda ședința noastră până la ora 3, când va avea loc uh, ședința coordonatorilor. Lucrările comisiei vor începe, de fapt, la ora 4. Vă mulțumesc încă o dată și pe curând!